Sì. Eh, bene, sì, se, se vogliamo iniziare, per favore, sedetevi. Dragi colegi, haideți să începem. Vă rog frumos să luați loc, pentru că nu avem prea mult timp la dispoziție. Am uh, început deja cu o mică întârziere și aș dori să nu ne lungim prea mult. Bun, dacă nu sunt modificări, haideți să confirmăm adoptarea ordinii de zi și să trecem la comunicările președintelui. Aș dori să vă amintesc un lucru pe care îl știți deja și anume că în 24 ianuarie vom uh, organiza o reuniune pentru alegerea noilor membri ai biroului, așa cum se prevede în această jumăt, perioadă de jumătate de mandat. Vom avea o dezbatere privind Revoluția Arabă în prezența mai multor personalități, a comisarului Füle, a secretarului general uh, și, de asemenea, reprezentantul uh, special al Uniunii Europene pentru zona mediterană și reprezentantul Statelor Unite. Am să trec acum la procesul verbal al reuniunilor din 17 noiembrie, 22, 23 și 29 noiembrie. Sunt obiecții? Nu, dacă nu este cazul, atunci trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba de o dezbatere privind rezoluția Parlamentului European referitoare la procesul de integrare europeană a Serbiei și vom avea acum un prim schimb de opinii. Termenul de depunere a amendamentelor este 18 ianuarie la orele 18 și voi da imediat cuvântul domnului Cacin, raportorul. Prezidente, eh, spoștovane colegițe în colegi, predstavnici Europske Comisie. Mulțumesc, dragi colegi stimați reprezentanți ai Comisiei, excelențe, vreau în primul rând să mulțumesc Secretariatului AFET, consilierilor politici și serviciilor care ne-au ajutat să întocmim acest proiect de rezoluție. Cu un an în urmă mi-am produs ultimul raport și atunci am spus că Serbia este la un punct de cotitură foarte important. Și anul acesta și noi suntem la un punct de cotitură important. Trebuie să spun că acum Serbia e mult mai aproape de Uniunea Europeană pentru că și-a desfășurat toate reformele importante pe care le avea de făcut. Doresc să felicit Serbia pentru aceste reforme și doresc să încurajez guvernul să continue să lucreze, să facă mai mult pentru cetățeni, pentru a integra realitatea europeană și pentru economie. Ultimele două persoane uh, căutate pentru crime de război au fost capturate și trimise la Haga, un lucru foarte important pentru libertatea regiunii. Serbia este în continuare confruntată cu provocările din regiune, mai ales cu Kosovo, însă s-au făcut uh, progrese, pentru că cu un an în urmă nu exista niciun fel de dialog între Belgrad și Priștina. Acum există dialog între cele două părți, ceea ce a adus ameliorări pentru populația de ambele părți. Deși a existat un uh, punct în care dialogul a încetat la un moment dat. S-au făcut progrese mari în legătură cu libera circulație, cu recunoașterea certificatelor, a diplomelor universitare uh, recunoscute prin intermediul EULEX. Avem acum un acord privind certificatele de naștere și libera circulație. În uh, Kosovo, situația rămâne nesatisfăcătoare, însă președintele Tadic a solicitat sârbilor să înlăture baricadele. Președintele Tadic a încercat să facă tot ceea ce îi stă în putință și să garanteze libera circulație a cetățenilor și a mărfurilor. Propuneri provocatoare cu privire la împărțirea Kosovo trebuie să fie respinse. Astfel de provocări nu trebuie să fie făcute. De asemenea, condițiile de integrare europeană trebuie să fie aceleași. Colaborarea regională și economică este necesară pentru obținerea unui progres în cadrul integrării europene. Aceste criterii au fost valabile pentru toate statele care au aderat în 2004 la, și în 2007 la Uniunea Europeană și ar trebui să fie aceleași și pentru statele din Balcanii de Vest. Vizita în Srebrenica și în Bucova este uh, un pas înainte și, bineînțeles, că astfel de gesturi trebuie să fie făcute și pe viitor. Sper din tot sufletul ca relațiile cu Bosnia-Herzegovina să fie întărite. Bosnia are nevoie de ajutor pentru a se apropia într-adevăr de Uniunea Europeană. Consiliul Ministrilor din Bosnia-Herzegovina și, de asemenea, guvernul serb sârb trebuie să se reunească. Și asta cât mai curând cu putință. Întâlnirile trebuie să vizeze toate grupurile etnice din Bosnia-Herzegovina. Au fost uh, realizate o serie de uh, pași înainte în Bosnia-Herzegovina, au fost introduse o serie de noi legi foarte importante, au fost create noi funcții, precum cea a uh, observatorului drepturilor omului, care Uh, este esențial este esențială pentru îmbunătățirea situației drepturilor omului în uh, Bosnia-Herzegovina. Există în continuare însă probleme legate de combaterea corupției sistemice, însă, bineînțeles, înainte de toate trebuie să existe voința necesară. E important ca reprezentanții să își dorească, într-adevăr, să implementeze toate reformele necesare, reforme pe cum uh, cea din sistemul justiției. Însă pentru implementarea unor asemenea reforme e nevoie de timp. În același timp, combaterea corupției trebuie să fie accelerată. Consiliul pentru combaterea corupției are nevoie de o susținere politică pe măsura uh, misiunii. De asemenea, guvernul sârb are nevoie de sau trebuie să reacționeze rapid la toate recomandările făcute de acest Consiliu. În ultimii ani, Serbia a făcut mulți pași înainte. Cetățenii sârbi pot călători liber în spațiul Schengen, spre exemplu. Dacă dorim să garantăm un viitor pentru Serbia și Balcanii de Vest, noi trebuie să susținem în continuare guvernul sârb. Trebuie să susținem de asemenea toate noile instituții în lupta lor împotriva corupției și împotriva crimei organizate. Aceasta este, aceasta este o atitudine care cu siguranță va fi uh, felicitată și salutată de către societatea sârbă. În același timp, în Sârbia trebuie să existe o presă liberă. Lucrul acesta cu siguranță va ajuta negocierile cu, Uniunii, cu Uniunea Europeană și va ajuta la negocierea capitolelor, capitolelor 23-24. Trebuie să ne asigurăm că Serbia va primi în, în curând statutul de stat candidat și că negocierile vor fi demarate. Dacă lucrul acesta se va întâmpla, atunci, în mod evident, vom arăta că respectăm și promovăm în continuare reformele din Serbia, dar și uh, securitatea atât în Serbia cât și în întreaga regiune. Însă, bineînțeles că e nevoie de voință politică în acest uh, sens, atât în Uniunea Europeană cât și în Serbia. Și când vorbesc despre Serbia, vorbesc despre opoziție, despre uh, partidele aflate la guvern, dar la guvernare, dar și uh, la societatea civilă și uh, diferitele organizații. Trebuie să sprijinim societatea din Serbia. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă mulțumesc de asemenea pentru toate comentariile la care ne așteptăm în curând. Eu personal consider că data de 18 ianuarie este un termen prea strâns. Următoarea lectură va avea loc în februarie și tocmai de aceea eu consider că această perioadă ar trebui să fie puțin prelungită. Abivo. Mulțumesc. Într-adevăr pot să vă confirm că v-am dezinformat la început. Tocmai am verificat, se pare că termenul pentru depunerea de amendamente este 31 ianuarie la orele 11. Am să dau acum cuvântul președintele delegației competente, domnul Cucan, și vă rog să respectați timpul de vorbire. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun în primul rând că mă pot și eu adăuga, pot și eu subscrie la declarația făcută de colegul Cacin. Acest proiect este un document foarte bine fundamentat, felicitări raportorului pentru o treabă foarte bună. Pe baza acestui proiect, sunt convins că vom adopta o rezoluție bună, care va fi utilă și pentru Serbia și pentru noi. Serbia are o șansă reală de a face pași hotărători înainte în procesul de integrare anul acesta. Comisia s-a exprimat clar în recomandarea sa de a uh, îi oferi Serbiei statutul de candidat, ceea ce cred că va stimula țara să continue procesele de reformă și cred că această șansă nu va fi ratată. Este important ca procesul de integrare să rămână prioritar pe agenda politică a Serbiei, pentru că ar putea afecta pozitiv nu numai statele, ci și întreaga regiune. Acest an este foarte important pentru că este un an electoral și, indiferent de rezultatul alegerilor, Serbia va trebui să-și păstreze continuitatea în procesul de integrare. Anul trecut am constatat progrese în mai multe domenii, mai ales în ceea ce privește cooperarea cu Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie și în alte domenii, cum este cel judiciar sau al administrației publice. O parte importantă se referă la relațiile cu Kosovo. Salut uh, începerea dialogului dintre Belgrad și Priștina anul trecut și cred că Serbia trebuie să facă tot ce poate pentru ca acest dialog să fie constructiv. Serbia nu trebuie doar să propună, ci și să implementeze acordul. Pentru că Serbia ar trebui să joace un rol pozitiv în uh, Kosovo pentru a aduce această regiune la o situație normală. S-au făcut progrese și în situația minorităților, mai ales în Sanjac și Preșevo, dar și în Voivodina. E foarte important să analizăm atent și aceste aspecte. În concluzie, se constată că Serbia a lucrat foarte mult la statutul de candidat în ultimul an. Sigur că întotdeauna e loc de mai bine, însă Sper că raportul să ajute țara să se concentreze pe obiectivul său final și să-l și atingă. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie, onorevole Cucan. Mulțumesc, domnule Cucan. Dau acum cuvântul raportorului din umbră, domnul Schöflin mai întâi, două minute. Thank you, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să-l felicit pe domnul Cațin pentru acest raport excelent, foarte echilibrat și uh, plin de înțelesuri. Eu consider în general că Serbia a făcut progrese considerabile în toate chestiunile importante, arestarea lui Mladic și Hagici, de exemplu. Și în ceea ce privește alte evoluții, mie mi se pare că mai există iluzii uh, destul de mari în Serbia referitoare la Kosovo. Foarte multe persoane se gândesc că nordul Kosovo ar trebui să primească oarecare suveranitate în cadrul Kosovo și eventual întregul Kosovo să primească un statut diplomatic special sau cam așa ceva sau o situație, un statut special pentru sudul Kosovo, mi se pare total iluzoriu și astfel de soluții nu pot fi acceptate pe termen lung. Sunt de acord că schimbările legate de justiție sunt considerabile, însă depolitizarea judiciarului este incompletă administrația locală funcționează bine, dar nu atât de bine pe cât ar trebui, iar situația economică este foarte gravă, ceea ce cred că a contribuit la numărul mare de abuzuri de călătorie fără viză în zona Schengen. Pe scurt, Serbia are un viitor european, deși foarte multe mai trebuie să fie făcute până când acesta va fi obținut. Criteriile de la Copenhaga, știm cu toții, sunt relevante și în acest caz și cred că statutul de candidat oferit la următorul summit este posibil, însă țineți cont și de faptul că alegerile sunt iminente și că se pot schimba foarte multe după alegeri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Șoplin. Are cuvântul doamna Copa. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Textul domnului Cațin este foarte echilibrat și cred că reprezintă o bază foarte bună de discuție. Prezintă foarte clar situația din țară și provocările mari care uh, vor mai apărea. Însă, dragi colegi, situația din Serbia referitoare la procesul de aderare este problematică. Există un mare risc pentru stabilitatea întregii regiuni. După cum știți, Comisia a propus statutul de candidat pentru acest stat, însă decizia Consiliului din decembrie nu a dus la adoptarea acestei propuneri din cauza uh, obiecțiilor Germaniei. Știm că acest stat a făcut schimbări majore și multe eforturi. Au fost capturați cei doi fugari, Mladic și Hagici. S-a lucrat foarte mult. Sigur că mai sunt uh, subiecte rămase nerezolvate, după cum au spus și colegii, știm că și Kosovo este unul din, aceste, din acestea, însă uh, e nevoie de eforturi comune. Cred că uh, dacă facem presiuni prea mari, vor fi contraproductive. Cred că trebuie să discutăm aprofundat despre EULEX și eficiența prezenței acestuia acolo în ultimii doi ani, pentru că sunt foarte multe întrebări legate de activitățile EULEX. După cum v-am spus, mai sunt întrebări deschise, însă în orice caz, dacă acest stat nu obține statutul de candidat fără dată, în martie, atunci cetățenii sârbi vor avea impresia că eforturile lor sunt inutile. Grupul meu e foarte preocupat de aceste evoluții care riscă să pericliteze pacea și stabilitatea în întreaga regiune. Eu cred sincer că noi trebuie să decidem dacă dorim să mai continuăm extinderea Uniunii sau nu, pentru că acest subiect e mult mai larg decât uh, cel referitor la aderarea Serbiei. Trebuie să ne gândim la trezirea naționalismului în regiune, nu doar în Serbia, în întreaga regiune și de asemenea la uh, forțele care acționează în regiune. Deci, în ceea ce privește extinderea în Balcanii Occidentali, cred că ne aflăm noi, Uniunea Europeană, într-un punct critic și trebuie să luăm decizii clare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Copa. Doamna Brandner, două minute. Chair, um... Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să urez la mulți ani tuturor celor uh, cărora nu le-am urat personal. Vreau și eu să vă mulțumesc că ați realizat un raport foarte echilibrat, pe care pe de o parte recunoaște și salută reformele importante care au avut loc, reformele interne, dar și cooperarea cu Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie și de asemenea subliniază și uh, punctele deficitare. Deci cred că este un echilibru foarte bun și vreau să subliniez un aspect în legătură cu care trebuie să fim mai critici. Este vorba de reforma judiciarului și mai ales uh, procesul de revizuire a reformei procurorilor am văzut un raport intern al delegației UE la Belgrad care arată că, care este valoarea lor internă și evaluarea făcută publică uh, sunt diferite. În acest raport se spune, citez, că în acest proces numirile au fost un exemplu de, de justiție părtinitoare, deci uh, total diferit de ce ați văzut în rapoartele făcute nouă. A avut loc un nou, o nouă evaluare în noiembrie, cred că trebuie să cerem să o vedem ca să avem o imagine clară a ceea ce se întâmplă. Cred că ar fi util să urmărim un pic această chestiune și să nu amestecăm cu statutul de stat candidat, însă în ceea ce privește procesul de extindere, cred că e foarte important să ne păstrăm credibilitatea. Deci eu vă încurajez să preluați acest subiect. În ceea ce privește statutul de uh, candidat, cred că toată lumea știe că relațiile cu Kosovo încă sunt problematice. Nu vreau să fiu greșit înțeleasă, cred că trebuie să dăm un semnal pozitiv Serbiei, însă în același timp acest lucru trebuie să se întâmple atunci când guvernul sârb a implementat pe deplin acordurile dintre Serbia și Kosovo. Trebuie să analizăm și situația EULEX uh, în Kosovo. Cred că trebuie să vedem ce, fac, ce face EULEX acolo, dacă folosesc bine resursele și acest lucru trebuie să fie clar. Deci, în ciuda acestor uh, câte, câtorva diferențe, vom susține raportul și așteptăm cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Brandner! Trecem acum la ceilalți colegi. Trebuie să vă limitez la un minut și jumătate, domnul Preda. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe colegul Cațin pentru raport. Și voiam să vă spun că îmi pare foarte rău că în decembrie Consiliul s-a opus acordării statutului de candidat Serbiei. Cred că este un semnal negativ, regretabil. Înțeleg că o serie de state sunt împotrivă, sunt poate state care nu au putut evalua foarte rapid importanța acordului semnat în 2 decembrie, la o săptămână după aceea, poate unele state, la o săptămână înainte, mă scuzați, poate unele state nu au avut timp să înțeleagă ce s-a întâmplat în 2 decembrie. Și eu aștept cu nerăbdare Consiliul de Ministri din februarie și Consiliul European din martie, sperând că vor duce la acordarea acestui statut. Am văzut uh, după anul nou un sondaj de opinie apărut în Serbia, care spune că 52 la 28 sunt uh, pro și contra. Deci, uh, atmosfera nu este prea încurajatoare pentru guvernul acesta care ia în serios uh, posibilitatea de integrare. Știți că după decizia Consiliului din 9 decembrie, viceministrul uh, din Serbia și-a dat demisia. Deci pentru ei e foarte important. Mulțumesc! Grazie! Mulțumesc, domnule Preda! Domnul Svoboda are cuvântul un minut și jumătate președintele grupului de lucru pe Balcanii Occidentali. Vă rog. Grazie, signora Presidente. I will be very brief. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte subțint. Raportul este, raportul este unul foarte bun și nu vreau să repet cele spuse de către colegi. Raportul este de asemenea unul foarte important, în special în ziua în zilele în care trăim. Ne dorim cu toții ca statutul de candidat să fie acordat Serbiei și nu doar Serbiei. Uh, de ce spun asta? Pentru că după aderarea Croației la Uniunea Europeană trebuie să transmitem un semnal clar uh, că extinderea nu s-a încheiat. Și cel mai mare stat din regiune are dreptul să se alăture Uniunii Europene dacă întrunește toate condițiile. Cred că ar fi un dezastru dacă în februarie și în martie uh, cele întâmplate în decembrie s-ar repeta. Tocmai de aceea Parlamentul ar trebui să transmită un mesaj cât se poate de clar și așa aș fi uh, încântat dacă colegii l-ar sprijini pe domnul Cacin. Vă mulțumim, domnule Svoboda. Urmează domnul Tenac. Domnia sa este raportor din umbră și beneficiază de două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru uh, întârziere și eu vreau să-l felicit pe domnul Cacin pentru raportul său excelent. Sunt uh, raportorul Parlamentului European pentru Montenegru și, prin urmare, vă dați seama cât de interesat sunt de situația din uh, Serbia. Eu nu cred însă că cele două state ar trebui să fie cuplate oarecum în procesul de aderare. Fiecare stat în parte ar trebui să fie judecat ca stat independent și suveran. Cu toate acestea, Serbia a înregistrat progrese. Au fost arestați toți criminalii de război, uh, au fost implementate o serie de reforme, inclusiv uh, economice, etc., etc. Am în continuare rezerve vis-a-vis -vis de corupție și uh, sistemul uh, de privatizare. Am primit scrisoare, scrisori din Regatul Unit Uh, cu privire la procesul de privatizare din uh, Serbia. De asemenea, uh, aplicarea articolului 359 este în continuare problematică. Eu consider că independența sistemului juridic ar trebui să fie una dintre priorități. Sper că Serbia va primi statutul de candidat cât mai curând cu putință, pentru că au reușit să îndeplinească toate toate condițiile. Însă, bineînțeles, trebuie să ținem cont de faptul că statutul de candidat nu duce neapărat la deschiderea imediată a negocierilor. Vedem că situația din Macedonia și situația din uh, Muntenegru diferă foarte mult de ceea ce se întâmplă în uh, Serbia în momentul de față. Deci, uh, în orice caz, ce vreau eu să spun e că acest proces de extindere ar trebui să fie continuat. Sper din tot sufletul ca în curând statele din întreaga, din, întreg, din întreaga regiune a Balcanilor de, de vest să adereze la Uniunea Europeană. E, e important ca aceste state să primească viziunea aderării la Uniunea Europeană sau uh, NATO, etc., etc., pentru că această viziune, practic, sprijină reformele economice și democratice. În orice caz, situația din Kosovo e, rămâne una excepțională în momentul de față. Uh, salut ceea ce se întâmplă la fața locului, salut activitatea diferitelor instituții europene, printre, printre care uh, SAE. Însă, trebuie să ținem cont de faptul că până nu se rezolvă problema Kosovo, cu siguranță stabilitatea din uh, Balcanii de Vest nu va fi garantată. Mulțumim. Urmează domnul Weigel. Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să-i mulțumesc colegului Cacin pentru acest raport foarte echilibrat. Serbia este un stat foarte important din regiune, dar nu este cel mai important stat din regiune, chiar dacă Serbia și-ar dori să aibă acest statut. Bineînțeles, Serbia trebuie să fie lăudată pentru reformele deja implementate. În același timp, trebuie să ținem cont de reformele care trebuie să fie pe viitor uh, implementate. În orice caz, uh, Uh, în momentul de față vedem că Serbia este pe calea modernizării. Trebuie să fie lăudată pentru îmbunătățirea relațiilor cu statele vecine, însă, în același timp, Serbia trebuie să renunțe la activitățile demarate în afara granițelor sale. Mă refer la toate acele acțiuni care depășesc oarecum uh, cadrul grijei uh, purtate propriei, propriilor cetățeni. Și acum mă refer la Voievodina, de fapt. Voievodina ne-a arătat că poate fi transformată într-o regiune pilot în procesul de aderare al Serbiei la Uniunea Europeană. Pentru procesul negocierilor, pentru uh, negocierile cu Kosovo de asemenea, ambele părți trebuie să își asume responsabilitățile. La 31 ianuarie, Serbia va, sau în Serbia va fi uh, sărbătorit anul nou și dați-mi voie să le urez uh, mult uh, noroc pe viitor. Mulțumim, domnule Weigel. Urmează domnul Be- uh, Velder. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Cacin, trebuie să recunosc că am urmărit cu multă atenție activitatea dumneavoastră și am citit cu atenție de asemenea acest raport. Sunt de acord cu el per ansamblu. Cu toate acestea, consider că paragraful 16 este oarecum exagerat sau formularea sa este oarecum exagerată. Consider că maniera de raportare poate fi criticată. Cred că trebuie să, să ținem cont în formularea acestui uh, articol și de rapoartele prezentate de NATO și de alte organizații internaționale pe această temă. În uh, articolul 17 se, folose, se vorbește despre tensiunile existente în diferite regiuni. Eu am înțeles că datorită situației geopolitice trebuie să ținem cont și de importanța Turciei în regiune. Uh, mai putem adăuga aici și ideea că guvernul serb trebuie să se asigure că oferă sprijinul necesar regiunilor defavorizate din Serbia și mă refer în special la regiunile din sud-est. Mulțumim, domnule Belder. Doamna Pac, raportoare pentru Bosnia-Herzegovina. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau la rândul meu să felicit pe domnul Cacin și dați-mi voie să fac și câteva comentarii pro- proprii. Nu Germania s-a opus, ci mai multe state s-au opus în decembrie acordării, ideii de a acorda Serbiei statutul de stat candidat. Și uh, spun asta pentru a contracara cele spuse de doamna Copa. Uh, Dați-mi voie însă să vă spun că această reacție din partea Germaniei a fost una justă. De ce? Pentru că exact în acea perioadă diferiți uh, soldați germani și austrieci erau uh, atacați în nordul Kosovo. Și uh, cred că trebuie să ținem cont și de situația acestor soldați străini care sunt trimiși în zonă pentru a păstra pacea, dar în același timp sunt tratați în asemenea uh, fel. Cu toate acestea, consider că statutul de, de stat candidat ar fi trebuit să fie acordat fără uh, începerea procesului de negociere din diferite motive, după cum deja au spus uh, antevorbitorii mei. Asta în primul rând. În al doilea rând, acum Uh, trebuie să fim uh, cât mai ex- expliciți în ceea ce privește dialogul care se poartă între Uniunea Europeană și Serbia. Uh, nu trebuie doar să salutăm acest dialog, ci trebuie să ne asigurăm că rezultatele acestui dialog sunt într-adevăr implementate, pentru că dialogul în sine nu ajută nici Kosovo, nici Belgrad. În al treilea rând, sunt încântată de faptul că anul trecut uh, cei vinovați de crime împotriva umanității au fost deferiți tribunalelor penale abilitate. Însă, cu toate acestea, trebuie să ne gândim și la victimele acestor criminali de război care trebuie să fie despăgubite pentru toate cele suferite. Și, în al patrulea rând, în ceea ce privește uh, cele spuse de domnul Tenăc, da, sunt întru totul de acord uh, cu cele spuse de domnia sa cu privire la sistemul de privatizare. Am trimis o scrisoare președintelui sârb pe această temă, nu am primit niciun răspuns, sper că discuția de astăzi va schimba situația. Vă mulțumim, doamnă Pac. Urmează doamna Gomes, un minut și jumătate. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu cred că este important ca Serbia să um, primească în curând statutul de candidat. Este important pentru întreaga regiune și este important de asemenea să cerem să se facă progrese mai importante, mai ales în ceea ce privește relația cu Kosovo. Susțin opinia raportorului și îl felicit pentru că este un raport foarte bun, un raport foarte echilibrat. Și există și elemente de cooperare regională care sunt uh, esențiale pentru acordarea statutului de uh, stat candidat. Principalele mele preocupări sunt legate de criteriile de la Copenhaga și în special libertatea mass media sau lipsa acestei libertăți, amenințările la adresa ziariștilor, starea, situația sistemului judiciar, eh, Asociația Europeană a Magistraților mi-a trimis o scrisoare cu un raport detaliat și îngrijorător în ceea ce privește situația sistemului judiciar Articolele 10 și 11 au, ar putea fi dezvoltate pentru a include aceste critici, precum și elementele legate de corupție și de privatizare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Gomes. Domnul Covacev, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult. Ca și colegii mei, aș vrea să-l salut pe domnul Kacin pentru munca realizată pe acest dosar și să salut recomandarea Comisiei de a se acorda statutul de țară candidată Serbiei. Acesta ar fi un uh, semnal transmis uh, Serbiei pentru a continua reformele. Serbia se confruntă cu probleme similare cu alte țări din regiune, corupția, criminalitatea organizată. Din păcate există corupție în administrație, problema libertății mass media și drepturile tuturor minorităților. După cum au spus și colegii, integrarea Serbiei nu este importantă doar pentru Serbia, ci pentru toate uh, țările din uh, regiune pentru a conecta această regiune a Balcanilor la restul continentului. Iată de ce pun accentul pe un subiect foarte important din punctul meu de vedere. Serbia trebuie să pună capăt uh, paradigmei comuniste în regiune să acorde drepturi minorităților și să depășească diferendele cu vecinii. Aș vrea să vorbesc și despre deschiderea arhivelor fostei poliții uh, secrete comuniste și recomand Serbiei uh, să uh, facă ceva în acest sens. Mulțumesc, domnule Kovacev. Domnul Boț, un minut și jumătate. Doamnă, mulțumesc. Aș vrea să vorbesc despre trei puncte. În primul rând, îl felicit pe raportor pentru munca sa. Raportul acesta va fi foarte important pentru a ajuta Serbia să progreseze. Aș vrea să vorbesc despre independența puterii judiciare. Anul trecut, sute de judecători au fost concediați fără niciun fel de explicație. Cred că trebuie să menționăm acest lucru. De asemenea, trebuie să menționăm faptul că Comisia consideră că articolul 23 va fi prioritar în negocierile de aderare. Apoi ar mai fi drepturile persoanelor LGBT. Voi depune un amendament în acest sens și situația din uh, regiunea uh, Sanjak, uh, Sanjak, dezvoltarea acestei regiuni, de asemenea libertatea de cult. Iată care sunt punctele despre care voi discuta cu raportorul și în privința cărora voi depune amendamente. Mulțumesc, doamna Boscurt. Domnul Peterle, acum un minut și jumătate. Vreau să-l felicit la rândul meu pe domnul Cacin pentru raportul său cât se poate de realist pe tema candidaturii Serbiei. După toate progresele înregistrate, e momentul să acordăm statutul de stat candidat acestui Serbiei. Aderarea la Uniunea Europeană ar trebui să stimuleze, practic, uh, punerea în aplicare a tuturor reformelor necesare. Dați-mi voie să fac două comentarii concrete. Mai întâi de toate, Kosovo. În cazul Kosovo e nevoie nu doar de un fel de stimulent, ci acest punct este unul esențial pentru realizarea căruia avem nevoie de o dinamică continuă și de stimulare permanentă. În ceea ce privește domeniul justiției, s-au înregistrat o serie de pași înainte, însă cu toate acestea, din punctul meu de vedere, e esențial ca justiția să devină într-adevăr independentă. O, o justiție, un sistem juridic e necesar care să nu dezavantajeze sau să avantajeze nici cetățenii uh, Uh, și nici uh, cetățenii din Serbia și nici uh, cetățenii din afara Serbiei. Vă mulțumim, domnule Peterle. Urmează acum raportorul pentru comentariile finale. Domnule președinte, cred că ar fi înțelept să auzim și opinia Comisiei Europene înainte să reacționez eu, dacă e nevoie. Giusto, eh, se c'è qualche esponente de la Comisione. Foarte bine. Nu știu dacă sunt prezenți în sală reprezentanții Comisiei. Doamnă, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia este de acord cu tot ceea ce s-a spus aici. Salută moțiunea de rezoluție și îl salută pe raportor raportul. este în spiritul opiniei pe care am publicat-o în octombrie. Împărtășim această evaluare echilibrată. Sperăm că acest raport va fi o încurajare la adresa autorităților sârbe pentru a continua reformele și vă împărtășim speranța că Serbia va primi statutul de țară candidată cât mai curând, ceea ce este conform și cu recomandarea noastră. Deci o evaluare foarte pozitivă. Aș vrea să reacționez pe scurt la observația făcută de doamna Brandner în ceea ce privește sistemul judiciar. Comisia monitorizează foarte atent situația sistemului judiciar din Serbia. Suntem uh, conștienți de raportul la care a făcut referire. Nu este un raport al delegației Comisiei uh, împărtășim preocupările exprimate în raport și discutăm despre aceste puncte cu autoritățile sârbe, însă opinia pe care am făcut-o, am emis-o noi, se bazează pe perspectiva pe termen lung și uh, continuăm să credem că reformele făcute sunt uh, foarte importante. Apreciem de asemenea faptul că Serbia a început această reformă la începutul uh, procesului de apropiere de Uniunea Europeană mult mai devreme decât multe alte țări candidate. Deci uh, susținem din plin acest uh, proces, ceea ce nu înseamnă că închidem ochii la deficiențe și aceste deficiențe sunt uh, menționate în discuțiile pe care le avem cu autoritățile sârbe. Deci aș vrea să vă asigur că nu avem standarde duble, urmărim îndeaproape situația sistemului judiciar. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! îi dau cuvântul raportorului domnului Caci. Mulțumesc pentru contribuții și pentru observațiile foarte constructive. Cred că veți supune și amendamente relevante în așa fel încât să elaborăm compromisuri pentru a zugrăvi o imagine mai realistă în privința progreselor realizate de Serbia și, în același timp, uh, pentru a încuraja autoritățile sârbe să facă cât mai mult cu putință într-o perioadă scurtă de timp. Vom vota pe 1 martie, o săptămână înainte de decizia foarte importantă pe care o va lua Consiliul în privința viitorului Serbiei. Discuția pe care o vom purta în ceea ce privește amendamentele va putea influența evoluțiile din această țară și subliniez încă o dată că noi putem face totul, însă Serbia, guvernul sârb și Parlamentul trebuie să obțină rezultate. Trebuie să um, pledăm pentru obținerea statutului de țară candidată cât mai curând. S-au făcut aici multe observații relevante și aș vrea să continui acolo unde s-a oprit comisia. Este adevărat că reforma sistemului judiciar este foarte importantă și foarte complicată. E un proces care are nevoie de timp, un proces de durată și trebuie ca Serbia să se înscrie pe calea cea bună cât mai curând cu putință. Au avut loc uh, evenimente care trebuie să fie depășite, trebuie să se treacă la calea cea bună și cel mai bun uh, mod pentru a obține acest lucru este să se deschidă negocierile pe capitolele 23 și 24. Dacă se deschid negocierile, lucrurile vor evolua mult mai repede. Statutul de țară candidată înseamnă mult pentru Serbia. Dacă vrem însă ca Serbia să obțină progrese și dacă vrem să existe beneficii pentru țările vecine și pentru întreaga regiune, trebuie să, le, să impulsionăm Serbia prin deschiderea negocierilor. Aceasta este abordarea cea mai bună. S-au făcut câteva observații legate de EULEX. Sunt de acord cu observațiile făcute. Vă amintesc că um, situația din Kosovo trebuie uh, discutată din această perspectivă. Serbia trebuie să coopereze cu EULEX-ul. Pe de altă parte, incidentele recente din uh, nordul Kosovoului au, uh, ne-au arătat că toate părțile trebuie să fie mai profesioniste. Atunci când uh, se raportează, dacă raportul este e, dacă din raport lipsesc elemente, este foarte greu să fie îmbunătățit ulterior. Dacă vorbim despre Serbia și despre instituții, precum și despre mass media, vreau să adaug că trebuie să uh, se facă progrese în domeniu. Domnul Tenoc a menționat uh, articolul 359 în ceea ce privește abuzul în serviciu. Există multe informații conform cărora Anumite persoane au fost deținute în urma abuzării de acest articol. Cred că partea sârbă înțelege uh, care este situația și cred că lucrurile se îmbunătățesc. Aș vrea să conchid spunând că vă aștept amendamentele. De îndată ce le voi primi, vom încerca să le consolidăm, să discutăm despre amendamentele de compromis înainte de votul din 1 martie. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere și înțelegere. Mulțumesc, domnule Cacin. Vă amintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 31 ianuarie la prânz. Amendamentele vor fi discutate pe 29 februarie, votul în comisie va avea loc pe 1 martie și votul în plenară în a doua sesiune din luna martie. Trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi, propunerea de rezoluție cu privire la raportul 2011 referitor la Turcia. Este un prim schimb de opinii și o rog pe raportoarea noastră, doamna Ria Omen Ruiten, să se așeze pentru că îi voi da cuvântul. Îi uh, dau timp să se așeze. Doamna Omenuruiten are cuvântul. Domnule președinte, sper că asiduitatea cu care colegii se înscriu uh, la cuvânt uh, arată și că colegii consideră că acesta este un raport bun. Dragi colegi, am avut numeroase contacte și am uh, efectuat numeroase vizite și astăzi aș vrea, în primul rând, să vă rog să faceți puțină liniște și, în al doilea rând, aș vrea să vă prezint această propunere de rezoluție. Domnule președinte, ca de obicei, am o abordare critică, dar corectă. Am încercat să prezint uh, progresele Turciei în 2011 în mod echilibrat și obiectiv. Punctele critice merită atenția mea și le-am acordat atenție în acest text și, în același timp, există o serie de evoluții pozitive care trebuie menționate. Domnule președinte, care sunt prioritățile pe care le-am reținut pentru acest raport? În primul rând, cooperarea între Uniunea Europeană și Turcia. Dacă ne uităm la felul în care au evoluat lucrurile, putem spune că există o interdependență între Uniunea Europeană și Turcia ceea ce ar trebui să însemne că există și un angajament reciproc. Și aici împărtășesc avizul Comisiei Europene și al Consiliului European, opinie conform căreia Turcia reprezintă o miză importantă, o miză importantă pentru siguranța noastră a tuturor și pentru bunăstarea Turciei și bunăstarea Uniunii Europene. Iată de ce în această rezoluție vorbesc despre o interdependență clară între Turcia și Uniunea Europeană. Mai ales în ceea ce privește potențialul de creștere economică din Turcia și rolul important pe care ar putea juca Turcia pentru aprovizionarea energetică a Uniunii, Europeană, a Uniunii Europene și sinergiile de, între politicile externe ale Turciei și ale Uniunii Europene. Domnule președinte, această interdependență între Uniunea Europeană și Turcia are o serie de consecințe pozitive pentru noi și pentru Turcia. Și iată de ce e nevoie de un angajament reciproc, un angajament atât al Turciei, cât și al Uniunii Europene. Ne așteptăm la eforturi din partea ambelor părți. Dacă vorbim despre Turcia, mă aștept la rezultate concrete ale procesului de reformă și la îmbunătățirea relațiilor Turciei cu țările vecine. În ceea ce privește Uniunea Europeană și țările membre ale Uniunii Europene, am în vedere susținerea noului program al Uniunii Europene și comisarul Füle a făcut referire la acest program atunci când a prezentat, uh, și-a prezentat raportul. De asemenea, trebuie să reînnoim eforturile deja făcute pentru a se deschide noi capitole de negociere importante atât pentru Turcia cât pentru noi. Haideți să vorbim despre politica externă, domnule președinte, și de lupta împotriva terorismului. Cred că, grație unei cooperări sporite, putem să ne asigurăm că toată lumea are de câștigat, atât noi cât și Turcia. Care sunt celelalte puncte menționate în raport? Libertatea de exprimare, statul de drept. Domnule președinte, sunt îngrijorat de situația libertății presei și libertății de exprimare în Turcia. Mă gândesc uh, la procesele intentate ziariștilor, Mă gândesc de asemenea la amenziile aplicate mass mediei și mă gândesc și la înghețarea anumitor, blocarea anumitor site-uri internet. Este inacceptabil. Mă gândesc și la situația statului de drept în Turcia, în special durata mandatelor de durata detențiilor preventive. Acestea sunt uh, prea lungi. Numeroși ziariști, oameni politici sau apărători ai drepturilor omului au fost arestați. Apoi, în ceea ce privește Constituția. An de an am vorbit despre Constituție. După alegerile din 2011, viața politică și-a reluat cursul în luna octombrie. a existat un consens în Turcia în privința necesității unei noi Constituții. Într-adevăr, o nouă Constituție va permite rezolvarea numeroaselor probleme cu care se confruntă societatea turcă. Și, încă o dată, reformele sunt necesare pentru Turcia. Reformele nu trebuie întreprinse doar uh, de dragul Uniunii Europene, ci pentru Turcia, dacă Turcia vrea să aibă o societate sănătoasă. În rezoluția mea spun că susțin pe deplin procesul care duce la o nouă Constituție civilă. O Constituție în care să figureze democrația, statul de drept, drepturile fundamentale și libertățile. Drepturile cetățenilor, datorile cetățenilor și uh, o societate pluralistă. Cred că este esențial ca toate partidele politice și societatea întreagă să fie implicate în acest demers. Am intenția să urmăresc evoluția acestei proceduri și voi analiza rezultatele. Abordez și o serie de puncte specifice, începând cu libertatea de cult, care ne-a preocupat întotdeauna. Notez cu satisfacție că în august 2011 s-a adoptat o nouă lege în ce privește fundațiile, care modifică legea din 2008. Această lege reprezintă în mod clar un pas înainte, însă nu este suficientă. Într-adevăr, se constată în continuare o lipsă de libertate pe plan local, atunci când e vorba despre egalitatea între toate comunitățile religioase. Iată de ce Turcia trebuie să-și continue reformele în ceea ce privește libertatea de cult. Ceea ce ne-a îngrijorat de asemenea întotdeauna a fost rolul femeilor în Turcia. Și acest lucru se reflectă și în raportul Comisiei. Mă bucur să văd că Turcia a luat inițiative în domeniu a ratificat, de exemplu, Convenția Consiliului uh, Europei în ceea ce privește violența domestică. Am impresia, de asemenea, că noul ministru pentru politica familială este pe calea cea bună, însă mai sunt multe de făcut. Și, din punctul meu de vedere, este esențial să intervină o schimbare în lege și în mentalități, în așa fel încât uh, Uh, poziția femeii să rămână o prioritate pentru guvernul turc. Ca de obicei, domnule președinte, am uh, observații critice în ceea ce privește protocolul adițional. Textul trebuie să fie respectat. Să vorbim și despre Cipru. Susțin negocierile în curs pentru reunificarea Ciprului. Știm cu toții că la ora actuală suntem într-o etapă crucială. Iată de ce lansez un apel la adresa tuturor părților implicate pentru a avea o poziție constructivă. Nu ne concentrăm asupra problemelor, haideți să ne concentrăm asupra soluțiilor posibile. Dificultățile sunt uh, dificultăți care apar în viața de zi cu zi. Turcia trebuie să vizeze o soluție politică și în afacerea curdă. Turcia are un rol important de jucat în ceea ce privește politica față de curzi. Mă gândesc atât la guvern cât și la opoziție. Un alt punct sensibil este reprezentat de problema vizelor. Cred că studenții, oamenii de afaceri, reprezentații societății civile trebuie să aibă acces uh, în Uniunea Europeană și susține eforturile făcute de Comisie și de statele membre pentru a aplica un cod al vizelor. Însă asta implică și anumite obligații pentru turci, acordul de readmisie trebuie să fie semnat și să fie aplicat. Doar pe această bază vom putea face un pas suplimentar spre uh, ridicarea vizelor sau cel puțin simplificarea regimului de acordare a vizelor. Cam astea ar fi liniile mari ale uh, raportului și aștept observațiile dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă Omen Reuten. Avem 25 de cereri de cuvânt plus comisia, plus uh, observațiile raportoarei, uh, observațiile finale. Raportorii din umbră au trei minute și ceilalți colegi un minut și jumătate. Doamna Flătră, președinta delegației cu Turcia. Trei minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna Omen Reuten. Cred că ați redactat o propunere de raport care se plasează foarte bine în lumina relațiilor noastre cu Turcia. Adică subliniază foarte clar interdependențele, cum le numiți dumneavoastră, dintre Turcia și Uniunea Europeană și apoi nu uh, îndulcește faptul că Uniunea Europeană în acest moment precis, în contextul revoluțiilor arabe, trebuie să joace un rol motor pentru a susține reforma din Turcia Însă, din cauza dispariției complete aproape a procesului de negociere, nu mai este în măsură să o facă. Cred că propunerile dumneavoastră ne-ar ajuta să contribuim mai mult la situația din Turcia și de aceea susțin foarte puternic ce spuneți. În raport, cred că Într-adevăr, trebuie citată foarte clar legea împotriva terorismului, care este temeiul juridic în baza uh, căruia intelectual, jurnaliști, militanți și alte persoane care au uh, exprimat critici politice ne neviolent au ajuns în închisoare. Cred că trebuie să tragem concluziile atunci când vorbim despre această solicitare a statelor membre ale Uniunii Europene de a coopera mai mult cu Turcia în combaterea terorismului. Da, dar cu o lege împotriva terorismului din Turcia care să fie clarificată, pentru că acum definiția este foarte vagă și lăsată la discreția judecătorilor care o utilizează în mod total abuziv. În ceea ce privește practicile polițienești, după cum uh, cere și Comisia Europeană, am putea și noi să cerem mecanisme independente de control pentru plângeri și pentru anchete, deoarece poliția s-a obișnuit să utilizeze în exces forța ceea ce ar trebui să fie controlat în mod democratic. Nu sunt convinsă că trebuie să ne însușim declarațiile făcute de guvernul turc în ceea ce privește perspectiva președinției cipriote. Haideți să nu punem paie pe foc, cunoaștem acest joc al retoricii și președintele mm, din țara mea o utilizează și chiar abuzează de retorică în ceea ce privește Turcia, cred că trebuie să renunțăm la această dimensiune și să nu mai dramatizăm și mai mult această chestiune. De asemenea, în ceea ce privește uh, migrația, cred că am putea să progresăm și mai mult, pentru că propunerea de dialog a doamnei Malmström este mai dinamică decât ce spunem în textul nostru, iar eu voi propune un amendament ca să uh, nu cerem Turciei să semneze acordul de readmisie, probabil că să semneze, mă scuzați, acordul de readmisie. Știu că voi fi în minoritate, voi depune un amendament în acest sens și nu știu dacă mă vor susține colegii. Dar eu vreau să cerem Turciei să-l semneze. În încheiere, doresc să remarc că astăzi, pentru anumite state din zona mediterană, Turcia nu e un model, cred că nimeni nu vrea să copieze modele, însă este totuși o sursă de inspirație. Și deci o cooperare mai intensă, mai ales în ceea ce privește politica externă și de vecinătate pe care o putem dezvolta cu Turcia și care astăzi este în suferință, trebuie dezvoltată pentru ca Europa să poată în această regiune a lumii să-și dezvolte pe deplin capacitatea de a susține reformele politice și democratice. Mulțumesc, doamna Flotră. Are cuvântul domnul Obiols, trei minute. Gracias, Președinte. El enfoque general que eh, presenta este borrador de, de informe es Domnule președinte, mulțumesc. Acest proiect de raport este pozitiv, reprezintă o bază bună de discuție. Pentru că, până la urmă, ce încercăm noi să facem este să încurajăm evoluțiile pozitive ale deciziei adoptate de Parlamentul European privind procesul de negociere între Turcia și Uniunea Europeană. La modul mai general, Este vorba de legăturile și de interdependența dintre Uniunea Europeană și Turcia. Împărtășesc foarte multe din cele spuse de colega noastră, doamna Ria Omen-Reuten. Însă aș dori să subliniez trei uh, puncte esențiale, din, după părerea mea. Primul a mai fost menționat, este vorba de abuzurile făcute în baza legii împotriva terorismului, în domeniul libertății de exprimare și în domeniul vieții politice, în Turcia în general. Acum trei zile, liderul principalului partid de opoziție, domnul Kilik Daroglu, a fost uh, victima unor anchete judiciare care ar putea să aibă drept consecință uh, pierderea imunității și eliminarea sa din uh, adunarea națională. Este un simptom al unei uh, situații care ar putea să ducă la politizarea judiciarului și la transformarea politicienilor în judecători în Turcia, într-o spirală fără sfârșit. De aceea cred că trebuie să solicităm ca în uh, ceea ce privește noua Constituție a Turciei să se exprime foarte clar principiul separării puterilor în stat. Este un aspect fundamental. În al doilea rând, vreau să subliniez importanța acestui raport și importanța relațiilor bilater bilaterale dintre UE și Turcia în general, în acest uh, moment specific când se petrec atâtea transformări în lumea arabă. Turcia trebuie să fie o sursă de inspirație și dacă acest proces de reformă, de Constitu- reformă constituțională se petrece și se uh, stipulează separarea puterilor în stat prin consens politic, atunci, cu adevărat, inspirația va deveni realitate. Trebuie să încurajăm această perspectivă. În al treilea rând, cred că trebuie să se pună accentul tot mai mult asupra propunerilor pentru o agendă pozitivă a Comisiei. Pentru că nu trebuie doar să se continue procesul de negociere, trebuie să se deschidă perspective pentru relații bilaterale și multilaterale mai bune. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Lambsdorff, 3 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru tot ceea ce a, făcut. Dați-mi voie să pun acest raport în contextul mai general al uh, relațiilor UE-Turcia. În cadrul evaluărilor făcute de către Uniunea Europeană până acum s-au stabilit o serie de capitole în care progresele întârzie să apară. De asemenea, există o atitudine anti-europeană în sânul majorității populației turce. De fapt, aceste atitudini se regăsesc și în statele Uniunii Europene. Ei bine, și pornind de la această situație, consider că nu ar trebui să ne dedăm unor exprimări foarte generaliste și foarte populiste. E important să avem relații bune cu Turcia. E important să continuăm procesul de negociere, să deschidem noi capitole uh, de negociere și pentru a realiza lucrul acesta avem nevoie de o agendă pozitivă, un program pozitiv pentru Turcia Uh, la nivelul Uniunii Europene. Am discutat în acest sens cu reprezentanții ai societății civile turce și uh, am ajuns cu toții la concluzia că avem nevoie de un program cât se poate de concret și pozitiv în anul 2012. Anul 2012 va fi un anul foarte dificil. Avem alegeri uh, în Franța, alegeri prezidențiale, au fost promovate și promulgate în Franța o serie de legi care uh, Um, periclitează relațiile dintre Franța și Turcia. De asemenea, vom avea în 2012 o președinție cipriotă și tocmai pornind de la aceste dificultăți e nevoie de o relație cât se poate de rațională cu Turcia în momentul de față. Și tocmai de aceea eu cred că semnalele pozitive trebuie să fie uh, subliniate, accentuate în acest raport și în al doilea rând eu consider că trebuie să punem punctul pe I în anumite domenii. E drept, creșterea economică este importantă în Turcia, însă să nu uităm de faptul că bunăstarea în Turcia nu este nici pe departe cea care ar trebui să existe ca urmare a creșterii economice. În momentul de față, la nivelul PIB-ului pe cap de locuitor, Turcia se află undeva între Letonia și România, dacă e să ne raportăm la statisticile europene. Iar lucrul acesta nu ar trebui să se întâmple și să se promoveze pe viitor. În al doilea rând, consider că situația mass media în Turcia este într-adevăr critică, iar raportul nostru trebuie să pună accent pe lucrul acesta. În decembrie au fost arestați noi jurnaliști, o mulțime de jurnaliști se află în spatele gratiilor, iar lucrul acesta nu se poate promova uh, și promulga pe viitor. E clar că, de asemenea, legile, uh, legea antiteroristă trebuie să fie schimbată. În ceea ce privește liberalizarea vizelor, uh, colaborarea regională, îmbunătățirea situației în ceea ce privește Uniunea Vamală, ei bine, toate aceste capitole trebuie să fie discutate, însă, bineînțeles, să nu uităm de protocolul de la Ankara. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Lambstorff! Domnul Salavracos, trei minute, vă rog. È partito? Bine, allora passiamo... Nu este, deci trecem la uh, intervențiile obișnuite, deci nu ale raportorilor din umbră, care trebuie să dureze un minut și jumătate, doi, două minute pentru coordonator. Domnul Salafranca. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect de rezoluție al doamnei Omen Reuten de astăzi este, după părerea mea, echilibrat și uh, fără să, să insistăm prea mult, fără să insiste prea mult nici pe punctele negative, nici pe cele pozitive. Și aduce clarificările necesare uh, pe chestiunile cele mai delicate. V-ați referit la faptul că protocolul de la Ankara nu a fost implementat, v-ați referit și la uh, viitoarea președinție cipriotă, toate acestea nu trebuie banalizate și eu aș dori să mă refer la trei elemente din raportul doamnei Oman Reuten care mi se par deosebit de importante. Aș spune, în primul rând, că în considerentul G se vorbește de uh, rata de creștere a Turciei, care este, de fapt, una dintre țările care, a cărei creștere a crescut cu 10% ca urmare a interdependenței cu Uniunea Europeană și a volumului comercial considerabil. Cred că trebuie să fim vigilenți când privim aceste cifre și domnul Lambsdorff s-a referit la ele în intervenția sa. În al doilea rând, Turcia e foarte importantă în uh, aspectul de coridor energetic, pentru că pe acolo trec hidrocarburile venite din Caucaz și joacă un rol foarte important. Nu trebuie să uităm nici rolul jucat în primăvara arabă din Africa și din Orientul Mijlociu. Doamna Oman Reuten, cred că este important să declarăm că trebuie ratificat dialogul politic cu Turcia în baza acestor elemente, tocmai ca să cădem de acord asupra unor poziții ce trebuie susținute. Și un punct nu figurează în raportul dumneavoastră, doamnă, și anume uh, opinia publică, care este reflecție opiniei publice cu privire la această situație actuală, nu chiar de blocaj, dar în orice caz de impas. Cred că se vede limpede o scădere foarte importantă a susținerii opiniei publice turce a aderării la Uniunea Europeană. Eu aș dori ca și acest element să fie analizat de dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Salafranca. Domnul Tanak, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit și eu pe doamna Oman Reuten în numele grupului meu. Turcia este într-adevăr o putere economică și politică în zona Mediteranei, însă îmi pare rău că recent a avut anumite schimbări în politica sa externă, trecând de la o abordare tradițională euroatlantică la o apropiere de Iran, după cum am, văzut recent și am văzut care a fost reacția Turciei la uh, dorința ONU de a impune uh, Iranului sancțiuni. Îmi pare rău și de relația Turciei cu Israelul democratic. Se vede că Turcia încearcă să um, uh, încalce blocada Israelului impusă fâșiei Gaza. Și de asemenea, Turcia nu a aplicat protocolul de la Ankara referitor la drepturile navelor cipriote de a uh, andoca în porturi turce și a încălcat prevederile referitoare la zona uh, maritimă exclusivă. De asemenea, sunt probleme legate de uh, fama gusta care ar trebui returnată jurisdicției de la Nicosia. Și toate acestea în lumina președinției cipriote a Uniunii Europene. Turcia nu recunoaște în continuare Cipru ca stat suveran membru al Uniunii Europene, deși este chiar ea candidată la Uniunea Europeană. Îmi pare foarte rău de uh, embargoul turc recent, un exemplu de blocadă la adresa unui stat în solidaritate, din solidaritate cu un stat terț. Această atitudine față de un stat mic dăunează foarte mult armenilor și nu îmi convine alineatul 31 care sugerează că Armenia este la fel de vinovată în această chestiune. Această chestiune a închiderii frontierei este unilaterală. Nu, din Turcia a impus-o și numai Turcia o poate ridica. Grupurile de curs din Londra m-au informat în legătură cu acuzațiile grave referitoare la folosirea de arme chimice împotriva uh, gherilelor PKK. Turcia are o reputație foarte proastă în domeniul drepturilor omului și al drepturilor minorităților se vede uh, această chestiune în nerecunoașterea genocidului armean și în atitudinea avută de Turcia față de Franța recent în privința legii privind genocidul și de asemenea în atitudinea Turciei față de minoritatea curdă. Eu cred că Turcia trebuie să amelioreze toate aceste probleme. Mulțumesc, domnule Tenac. S-a întors un raportor din umbră care ceruse cuvântul. Două minute, domnul Salavracos. Eh, Mulțumesc mult. Eu personal mă număr printre cei care consideră că lumea nu poate să trăiască fără Turcia. Este adevărat și că nici Turcia nu poate trăi fără restul lumii. Problema este că Turcia trebuie să înțeleagă acest lucru, pentru că uneori acest stat se comportă cu o mare lipsă de respect față de alte țări, chiar cu dispreț. Cred că propunerea de rezoluție a doamnei Oman Reuten este echilibrată și corectă. Am spus ce am spus ca introducere, deoarece constat că Turcia are anumite idei fixe care creează o adevărată patologie, de exemplu, nerecunoașterea Ciprului. Aceste comportamente sunt de-a dreptul puerile, mai ales uh, dat fiind că va urma curând președinția cipriotă. Eu cred că un stat mare nu are dreptul să se poarte așa. Chestiunea imigrației este foarte bine prezentată în text. Se vorbește despre relațiile de bună vecinătate cu Grecia, care trebuie consolidate. Aș dori să vă amintesc că acum câteva zile fostul uh, premier al Turciei, domnul Gilmez, a făcut niște declarații în care a menționat rolul serviciilor secrete turce. A menționat și acțiunile acestora în Grecia, acțiuni ce au provocat o serie de incendii în perioada în care doamna Țiler era uh, la guvernare. Nu vreau să spun mai mult, toate acestea sunt menționate în rezoluție, sunt foarte bine prezentate și cred că trebuie să ne împingă să ne punem întrebări și să facem și Turcia să-și pună întrebări. Pentru că uh, Turcia este un actor foarte important pe scena internațională. Mulțumesc, domnul Mavro Nicola, și cu un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să spun că textul care ne este prezentat este bine scris, echilibrat. Este un text mai bun decât cel de anul trecut. Aș dori să mă refer la um, problema cipriotă. Cred că Turcia ar trebui să contribuie la rezolvarea acestei probleme dând înapoi fama gusta, după cum se arată în text. Apoi, Turcia trebuie să pună capăt colonizării nordului insulei. A existat o propunere făcută de domnul Svoboda în acest sens, care a fost adoptată uh, de plenul Parlamentului în două rânduri. Cred că este important să se sublinieze problema coloniilor, a colonizării, care este esențială pentru rezolvarea problemei cipriote. Dacă acest fenomen va continua și dacă echilibrul demografic va fi complet dat peste cap în uh, nordul Ciprului, va fi foarte dificil să se mai rezolve problema cipriotă. O altă problemă este reprezentată de retragerea forțelor de ocupare. O chestiune indispensabilă care trebuie să fie realizată cât mai rapid, imediat, dacă este posibil. De altfel, s-a suprimat termenul immediately în engleză în text. Aș dori să menționez și toate amenințările exprimate de Turcia față de Republica Cipru din uh, vară. Din păcate, acestea nu sunt menționate în text. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Peterle, un minut și jumătate. Hvala lepa, gospod uh, predsednik. Vesel... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că stimata noastră colegă este o persoană critică și în același timp pozitivă. Cel puțin așa spune domnia sa despre, după, despre dumnea ei. Ar fi important ca această interdependență UE-Turcia, despre care tot vorbim de ani încoace, să se reflecte și în calitatea discuțiilor politice dintre cele două entități. Salut uh, programul pozitiv al Comisiei Europene, însă îmi doresc în același timp uh, să înregistrăm progres în tocmai acele subiecte care reprezintă un obstacol în calea procedurilor de negociere. Sunt important, uh, sunt uh, fericit că procesul de modificare a Constituției este atât de bine reflectat în raportul pe care îl discutăm. E important ca uh, Turcia să fie foarte deschisă pe parcursul acestui proces de modificare a Constituției și în același timp să țină cont de problema curdă în tot acest context. Pentru că modificarea Constituției ar putea să ducă într-adevăr la o recunoaștere a acestei uh, etnii. În același timp, e important ca Turcia să ofere importanța necesară regiunii kurde. Asta și în ceea ce privește dezvoltarea acestei regiuni. Au existat o serie de pași înainte, în diferite domenii, însă e drept că multe lucruri trebuie să fie făcute și pe viitor. Spre exemplu, în domeniul justiției e trist faptul că trebuie să așteptăm atât de mult timp înainte de demararea unei reforme. În același timp, trebuie să cerem turcii să explice fiecare caz de arestare preventivă în parte, motivul pentru aceste arestări preventive. De asemenea, regimul vizelor trebuie să fie, să fie liberalizat. Doamna Șache, un minut și jumătate. Thank you. Um, I'll be... Mulțumesc. Voi fi succintă, vreau să mulțumesc raportorului pentru această bază foarte bună de discuție, care subliniază cât de importante sunt relațiile noastre cu Turcia pentru ambele părți, după cum spune un proverb turc, prietenii buni trebuie să-și poată spune adevărul reciproc. Există niște probleme critice legate de drepturi și libertăți fundamentale. Au fost menționate cele legate de libertatea de exprimare, de asemenea aspectele legate de internet sunt foarte importante. S-a menționat și preocuparea față de cauzele Egekenos și Sledgehammer. În orice caz, aceste preocupări sunt exprimate cam contradictoriu și doresc să subliniez trei contradicții. Pe de o parte, se menționează lipsa de diversitate a partidelor politice, deoarece accesul la scena politică este limitat de pragul de 10%. Apoi se ă, felicită pluralismul din alegerile recente. O altă chestiune este cooperarea în domeniul combaterii terorismului, de ce trebuie să recunoaștem ă, însă trebuie să recunoaștem abuzul în baza legilor antiterorism. Apoi, în al treilea rând, se exprimă preocupări față de situația drepturilor și libertăților fundamentale în Turcia și, pe de altă parte, se prezintă Turcia ca un exemplu de democrație în regiune. Cred că toate aceste cuvinte trebuie echilibrate, trebuie condiționate și trebuie să se sublinieze bazele valorilor democratice, statul de drept, dreptul la un proces echitabil și sistemul de control uh, democratic, instituțional, pentru că altfel se periclitează toate drepturile și libertățile pe care le dorim noi în Turcia. Mulțumesc, doamna Șache. Doamna cu un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Oman Reuten pentru raportul său, pentru că de mulți ani încoace ea descrie cu foarte multă obiectivitate situația din Turcia. Aș dori să fac următoarele observații. Constatăm că pe plan intern Turcia uh, face progrese în ceea ce privește principiile constituționale și uh, legile privind fundațiile și așa mai departe. Însă, în domeniul politicii externe, Atitudinea sa se înrăutățește de la un an la altul și nu am constatat niciun fel de progres. Atitudinea Turciei față de Israel și reacția sa față de genocidul armean și recunoașterea acestuia de către ONU sunt astfel de exemple. Germanii, de exemplu, și-au recunoscut trecutul Și aceasta face și obiectul uh, programei în învățământul național. Nu văd de ce Turcia nu ar putea recunoaște genocidul uh, cauzat de strămoși. Mi se pare total nerezonabil și mi se pare că atitudinea lor nu este europeană, adică ei nu doresc să rezolve problemele pe cale diplomatică. Aș mai dori să tratăm în uh, acest raport și subiectul amenințărilor turce la adresa Greciei și survolarea ilegală a teritoriului grec. Însă toate acestea nu cred că pot fi subliniate într-o singură frază. Uniunea ar do- uh, Turcia ar dori să devină stat membru al Uniunii Europene fără să-i recunoască statele membre amenință Cipru că va acționa atunci când Cipru va fi la președinția Uniunii Europene. L-am auzit pe domnul Lambsdorff spunând că președinția cipriotă ar fi problematică. De ce să fie problematică? Pentru că nu o dorește Turcia? Atunci ar trebui să ne clarificăm poziția. Fie turcii doresc să adere și atunci trebuie să respecte niște reguli sau nu vor să adere. Doamna Copa, mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt de acord cu doamna Gianacu. Aș spune că chiar pe planul politicii interne, Turcia nu a făcut ceea ce trebuia să facă. Cred, de fapt, că Turcia trebuie să se hotărască ce orientare are. Dacă este în continuare interesată de Uniunea Europeană, dacă dorește să devină un model pentru lumea arabă, Turcia nu este pe calea cea bună. Faptul că domnul Kilic Daroglu, liderul opoziției, este urmărit în justiție este foarte grav, la fel și faptul că peste 100 de jurnaliști sunt închiși la ora actuală. Mai sunt și alte fapte pe care nu am uh, timp să le evoc, însă toate acestea arată că guvernul Erdogan are o atitudine cu două fețe. Și cu toate acestea este un guvern susținut de Uniunea Europeană. Uh, în ceea ce privește legea instituțiilor și a fundațiilor, care a fost salutată de Uniunea Europeană, și de asemenea legea um, patrimoniului minorităților, minorităților, acestea ambele rămân literă moartă. Domnul Erdogan nu a făcut nimic ca să aplice aceste legi foarte importante. Raportul doamnei Oman Reuten este încă o dată o bază foarte bună de discuție. Însă, toate aceste chestiuni, toate aceste întrebări care trebuie adresate Turciei și domnului Erdogan rămân fără răspuns. Domnul Daf, un minut și jumătate. Domnule președinte, cred că acesta este primul an în care nu se exprimă explicit susținerea pentru procesul de aderare și, în schimb, se exprimă o apreciere a agendei pozitive a Comisiei. Dacă vom adopta această poziție, atunci trebuie să aplicăm o critică mai puternică agendei Comisiei. Trebuie să ne întrebăm dacă aceasta reprezintă o alternativă la aderare. și să ne întrebăm dacă considerăm că aceasta conține toate ingredientele necesare pentru a fi un cadru strategic viabil și durabil pentru ameliorările relațiilor UE-Turcia. Opinia mea este că ar putea fi, însă trebuie să fie pus la punct și trebuie să includă o politică mai puternică de apărare și de securitate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Daf. Aș vrea să-i dau cuvântul domnului Casulides, care nu este prezent, și atunci îl înlocuiesc cu domnul Mauro, un minut și jumătate. Si, grazie, președinte. E... Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-mi folosesc acest minut și jumătate pentru a adresa întrebări. Întrebări care ar putea reprezenta uh, de asemenea comentarii esențiale pentru uh, dezvoltarea dialogului pe tema acestui raport, care în esență îmi place foarte mult. Aici uh, întrebările practic vizează poziția pe care Uniunea Europeană și-o dorește. De fiecare dată discutăm despre progresul înregistrat de Turcia, dar mai întâi de toate trebuie să înțelegem care sunt așteptările noastre de la Turcia. Toate statele în care uh, frăția musulmană uh, a câștigat alegerile, uh, urmează, cel puțin la nivel, la nivel declarativ, modelul Erdogan. Ei bine, pornind de la acest de la acest context, dați-mi voie să adresez o primă întrebare, o întrebare crucială, și anume, care este opinia noastră cu privire la integrare? Care este poziția noastră vis-a-vis -vis de o posibilă integrare a uh, Turciei, dată fiind situația de, politică de acolo? În al doilea rând, uh, dacă evaluăm Turcia, nu putem să nu constatăm că Turcia are o atitudine geopolitică din ce în ce mai opusă atitudinii europene. Avem acolo de-a face cu atitudini de-a dreptul otomane. Uh, Turcia, într-adevăr, tratează într-o manieră rațională conflictele din respectiva parte a lumii, însă mm, tratează aceste conflicte într-o manieră total contrară politicilor demarate de către Uniunea Europeană. Deci, dacă nu răspundem într-un final la aceste întrebări, eh, eu nu cred că vom avansa vreodată în problema turcă. Vă mulțumim, domnule Mauro. Domnul Hughes, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să o felicit pe doamna raportor și să o avertizez că o voi urmări cu mare atenție. În ceea ce privește cele spuse de domnul Duff, eu cred că trebuie să ținem cont de rapoartele făcute de către colaboratorii domnului Füle. Ar trebui să urmărim cu mare atenție aceste rapoarte pe viitor. Cred că trebuie să dezbatem de asemenea capitolele uh, care rămân de negociat cu Turcia. Într-adevăr, uh, capitolul 23 este foarte important, după cum spune doamna raportor, însă eu consider că și celelalte capitole sunt la fel de importante. În primul și în primul rând, sistemul judiciar este esențial. Eu am fost unul dintre cel care s-a opus uh, diferitor uh, Uh, diferitor procese care au fost intentate în Turcia. Eu cred că doamna raportor este, mm, are dreptate în uh, aliniatul 6, unde salută procesul constituțional, dar trebuie să vedem care vor fi progresele înregistrate în acest domeniu. În același timp, trebuie să salutăm poziția Turcii și progresul înregistrat de negocierile purtate de Turcia cu uh, Siria și cu celelalte state implicate în uh, primăvara arabă. Ah, e în momentul de față am ah, de, sunt de părere că nu punem suficient de mult accent pe problema judiciară. Într-un stat în care liderul opoziției este anchetat, ah, nu putem vorbi despre o, un sistem judiciar într-adevăr independent. Vă mulțumim. Urmează domnul Vandal în un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să avem o atitudine cât se poate de corporatistă, între ghilimele, vis-a-vis de Turcia. Așa, dup- după cum spunea domnul uh, Lambsdorff, uh, iar o astfel de atitudine se bazează pe date cât se poate de clare. Și anume, noi suntem acum într-un proces de negociere, iar criteriile de la uh, Copenhaga sunt esențiale. Bineînțeles, avem nevoie de o relație uh, strânsă cu Turcia, la fel cum și Turcia are nevoie de o relație strânsă cu Uniunea Europeană. Însă discuțiile pe tema aderării nu au nimic de a face cu aderarea în uh, adevăratul sens al cuvântului. Pentru mine, esențiale sunt libertatea uh, de exprimare și libertatea religioasă, lucruri de care trebuie să ținem cont în acest sens. În ceea ce privește politica externă a Turciei, ei bine, uh, una dintre datele cât se poate declare este faptul că politica Turciei nu este neapărat în asentimentul politicii demarate la, Uniune, uh, la nivel de Uniune Europeană în ceea ce privește Uh, Israelul și alte state din uh, zonă. În ceea ce privește, din nou, atitudinea Turciei vis-a-vis -vis de Cipru, vă dați seama, există o o diferență netă între pozițiile uh, noastre și poziția lor. Deci, Tocmai de aceea, domnule uh, președinte, eu cred că avem nevoie de o atitudine cât se poate de constructivă și um, corporatistă în ceea ce privește negocierile cu Turcia pe viitor. Vă mulțumim, domnule Van Dalen. Urmează domnul o sunt minut și jumătate. Aș vrea să-i mulțumesc și eu doamnei uh, Omen Reuten pentru munca excelentă pe care a realizat-o încă o dată la acest uh, raport cu privire la Turcia. Mă bucur că doamna Omen Reuten a continuat observațiile din uh, raportul precedent cu privire la necesitatea ca Turcia să ratifice dreptul mării, care este o parte importantă a acquis comunitar. Aș vrea să menționez o altă problemă. Turcia primește un număr mare de refugiați și imigrați din cauza situației uh, sale geografice strategice. E o problemă pe care nu trebuie însă să o exporte spre Uniunea Europeană. Poziția aceasta geostrategică are avantaje, dar și probleme pe care Turcia trebuie să le rezolve. Turcia a suprimată uh, obligația vizei cu țări cum este Irakul și este o situație care creează probleme importante pentru că cetățeni din țările vecine care ajung legal în Turcia s-ar putea transforma în imigranți ilegali în Uniunea Europeană și acest lucru mă preocupă destul de mult. Trebuie să ținem seama de asemenea de faptul că Turcia primește peste 500 de milioane de euro în perioada 2011-2013 în cadrul regimului de ajutoare al uh, Uniunii Europene. Suma aceasta importantă ar trebui utilizată pentru garantarea granițelor cu Uniunea Europeană. Câteva cuvinte despre legea cu privire la fundații. Într-adevăr, adoptarea acestei legi este o inițiativă pozitivă, se datorează Uh, minorității gre greci grecești. Mulțumesc, doamna Gomes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest raport este unul foarte echilibrat. Sunt de acord cu uh, deschiderea capitolului 23 în privința cu privire la drepturile fundamentale și justiție. Cred că deschiderea acestui capitol de negocieri va avea într-adevăr efect, un efect benefic asupra eh, eventualei rezolvări a problemei curde, dar și asupra politicii externe a Turciei, politică ce vizează Cipru, eh, spre exemplu, și eh, celelalte state din zona Mediteranei. Însă, dați voie să vă spun că, din punctul meu de vedere, din raport lipsește o referire la, la legea antiterorism. Această lege antiterorism are efecte majore asupra lumii politice. Mă refer aici, la, spre exemplu, la uh, deferirea în fața justiției a liderului opoziției, dar are efecte și asupra modului în care în Turcia sunt tratate ONG-urile și uh, diferiții activiști pentru drepturile omului. Să nu uităm, de asemenea, rolul pe care Turcia l-a avut uh, în războiul uh, împotriva Irakului. Gândiți-vă doar la istoria, uh, istoria închisorilor secrete în care Turcia a fost, bineînțeles, implicată. Gândiți-vă doar la ceea ce s-a întâmplat la Guantanamo. În ceea ce privește femeile, de asemenea, avem nevoie de mai multe progrese în ceea ce privește implicarea acestora în viața politică și în viața economică. Domnul Vă mulțumesc, domnule președinte, nu pot decât să mulțumesc raportoarei. De ani și ani de zile, domnia sa se ocupă de această temă foarte complexă. Turcia este un partener care aduce cu sine o serie de implicații. Bineînțeles, trebuie să oferim Turciei o perspectivă europeană și uh, să i promitem o eventuală a, posibilitate de aderare la Uniunea Europeană în cazul în care toate criteriile uh, vor fi îndeplinite de către Turcia. Deci trebuie să salutăm toate, toți pașii înainte realizați de Turcia până în momentul de față și cred că vom face lucrul acesta deschizând capitolul 23 de negociere. Poate că pe parcursul timpului vom reuși să deschidem noi capitole uh, de negociere. Turcia nu trebuie să se transforme într-un argument electoral regional. Turcia este un factor regional foarte important pentru Uniunea Europeană. E drept că acolo există interese naționale care nu se pliază neapărat pe interesele Uniunii Europene, însă aceste interese trebuie să fie evaluate pentru a putea înțelege mai bine ceea ce se întâmplă în acea regiune, regiune atât de importantă pentru noi. Și încă ceva, mă alătur acelor colegi care condamnă ușurința cu care jurnaliștii sunt încarcerați în Turcia. Cred că a venit timpul ca Turcia să arate bunăvoință vis-a-vis -vis de Turcia, vis-a-vis -vis de uh, jurnaliști și activiștii pentru drepturile omului. Vă mulțumim, domnule Weigel. Domnul Svensson, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Omen Reuten. Acest raport de progres pentru 2011 spune că Turcia are un rol esențial pentru garantarea securității Uniunii Europene. Ei bine, exprimarea aceasta este oarecum puternică. Uh, Haideți, uh, tocmai pornind de la această exprimare, să ne gândim cum am putea păstra toate ușile deschise. În ceea ce privește relația cu Turcia, cred că teoretic se știe care e drumul de urmat. Uh, iar uh, această conștientizare este foarte, foarte importantă. În același timp, Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă care este calea ce trebuie să fie urmată de către Turcia pentru a putea, într-adevăr, să atingă toate obiectele, obiectivele de modernizare pe care și le-a stabilit. Să ne gândim la situația concretă și specială, de altfel, a tinerilor din, uh, din Turcia. În Suedia există o, o mulțime de persoane care sunt de părere că nu trebuie să ne gândim doar la uh, toate lucrurile pe care le putem impune Turciei, ci din potrivă trebuie să avem o agendă pozitivă. Până în momentul de față n-am făcut nimic altceva decât să repetăm una și aceeași sau unele și aceleași cerințe și uh, să impunem anumite lucruri uh, Turciei. Dar cred că lucrul acesta ar trebui să fie, sau această atitudine ar trebui să fie modificată pe viitor. Doamna de Kaiser. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că domnul Mauro și domnul Svensson au evidențiat probleme esențiale legate de relația noastră cu Turcia, o relație care se modifică, după cum observăm de-a lungul timpului. Domnul Mauro a subliniat rolul esențial pe care îl joacă Turcia în revoluțiile arabe. Nu sunt de acord cu faptul că PP-ul a câștigat uh, Uh, Revoluția Arabă, însă, în orice caz, Turcia joacă un rol din ce în ce mai important uh, din cauza faptului că Egiptul e slăbit și joacă bine acest uh, rol. A oprit patru camioane care transportau arme din Iran în Siria. Turcia joacă un rol democratic prin modelul pe care îl reprezintă, model religios. Însă e adevărat că suntem dependenți de Turcia. Este culoarul energetic al întregii Europe. Sunt uh, inteligenți și arbitrează între Europa și lumea arabă, între aceste două regiuni. Trebuie clar să recunoaștem acest lucru și raportul doamnei Omen Reuten face acest lucru nu pun accentul pe uh, termenii geopolitici, însă subliniază acest lucru. În același timp, trebuie să fim foarte fermi în privința Turciei, pentru că, tocmai pentru că este un arbitru, trebuie să uh, stabilim, să fixăm niște limite. Poate că ar trebui să fim și mai clari și mai critici decât am fost, S-a spus deja acest lucru, însă vom depune amendamente și în ceea ce privește persecutarea sindicaliștilor. Domnule președinte, cred că 18 ianuarie este prea devreme pentru depunerea amendamentelor și ar trebui să revizuim acest termen. 18. Da, o să-l uh, stabilim pentru data de 24 ianuarie la ora 18. Domnul Watson, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Turcia a așteptat 42 de ani deschiderea negocierilor. Și uh, de atunci au mai trecut alți uh, șase ani și iată, au trecut 50 de ani de la începutul de la exprimarea pentru prima dată a dorinței turce de aderare la Uniunea uh, Europeană și Turcia nu se află niciunde în momentul de față. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem tot uh, ceea ce s-a întâmplat, toate aspectele pozitive ale evoluției turce până în momentul de față. Iar raportul acesta pune accent pe toate aspectele pozitive. E drept, multe lucruri trebuie să se mai întâmple în Turcia, mă refer la sistemul judiciar, la situația uh, Uh, armatei în Turcia sau poziția armatei în Turcia, mă refer la uh, libertatea presei, etc. Dar dacă aceste probleme vor fi rezolvate în Turcia, atunci acest stat cu siguranță va deveni membru al Uniunii Europene și importanța statului uh, în respectiva re- regiune nu poate fi decât subliniată în acest context și cu siguranță va reprezenta un criteriu de aderare foarte, foarte important. Uh, să nu ne gândim doar la Turcia din punct de vedere al, uh, al unui stat de tranzit în aprovizionarea energetică, ci trebuie să ne gândim și la potențialul de energie regenerabilă a Turciei. În același timp, să nu uităm de aliniatul 23 din acest raport, în care se vorbește despre necesitatea unor uh, relații cât se poate de pașnice cu, între Turcia și statele membre ale Uniunii Europene. Ei bine, aceste relații pașnice nu pot fi garantate atâta timp cât avem uh, în Franța, spre exemplu, atitudini atât de dure vis-a-vis -vis de Turcia. Vă mulțumim, domnule Watson. Urmează doamna Boț scurt, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, dați-mi voie să o felicit pe doamna raportor pentru acest raport care este deosebit de echilibrat. Pe când am aflat în Turcia, în cadrul unei delegații organizate de Comisia AFET, am înțeles prea bine că legea aceasta antiterorism este folosită în Turcia pentru limitarea liber- libertății de exprimare. Până și partidul aflat la guvernământ recunoaște faptul că acest, acest text de lege este utilizat în mod abuziv. Tocmai de aceea consider că în raport trebuie să spunem clar faptul că această lege nu trebuie să fie folosită pentru a limita uh, democrația și pentru a submina libertatea de exprimare. În raport se spune de asemenea că e foarte important, e foarte importantă uh, deschiderea negocierilor pe marginea capitolului 23, și anume sistemul juridic, judiciar. Ia, nu știu care este părerea ta cu privire la opoziție, cu privire la legile care guvernează activitatea mass mediei. Eu uh, consider că opoziția pur și simplu este încătușată în momentul de față, iar lucrul acesta n-ar trebui să se întâmple. Poate că noua Constituție va îmbunătăți situația, dar cine știe cât va dura acest proces de modificare a Constituției. Uh, Ah, și în final, dați-mi voie să vă aduc aminte că uh, se anunța în Turcia introducerea unei noi legi, unui nou uh, text de lege în Parlament cu privire la scăderea duratei uh, arestului preventiv. Da, spune domnul președinte, mulțumim. Urmează doamna Nicolaiu. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, fără îndoială că acest dosar este dosarul care dansează i nu înaintează de cei mai muli ani pe agenda uniunii europene. poate fi un dosar provocator pentru noi toi pentru că el spune foarte mult în legătură cu voina de extindere a uniunii. ceea ce doresc să subliniez este diferena între momentul începutului acestui dosar i realitatea cotidiană astăzi turcia uh, este într adevăr într o interdependenă cu uniunea europeană o interdependenă bazată pe performană i nu pe uh, un anumit tip de cooperare generat de modelul european. turcia începe să i creeze propriul ei model i acest model cred că este influent în, uh, în statele primăverii arabe cred că va trebui să schimbăm cumva paradigma abordării acestui dosar pentru că turcia trebuie judecată ca ară nu neapărat în relaia cu ări membre ale uniunii europene i cred că această abordare este una firească însă trebuie să subliniez importana turciei din punct de vedere securitar pentru uniunea europeană i a fi dorit ca raportul să o sublinieze mai pregnant pentru că turcia poate fi unul din partenerii de securitate ai uniunii relevani cel puin în acest context politic i mai ales economic destul de defavorabil durabil pentru uniune. Mulțumesc, doamnă Nicolai. Are cuvântul reprezentanta Direcției Generale Extindere din Comisia Europeană. Două minute. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să salut această propunere de rezoluție care atinge puncte cheie. Aș vrea să fac câteva observații specifice în ceea ce privește agenda pozitivă legată de Turcia. Apreciem susținerea Parlamentului și vom continua să menținem Parlamentul la curent în ceea ce privește evoluțiile. Vă amintesc că agenda pozitivă legată de Turcie se adaugă și nu înlocuiește procesul de aderare. Comisia va conlucra cu guvernul turc pentru a Uh, aborda problema sistemului judiciar, problema uh, drepturilor fundamentale și pentru a se face progrese pe aceste capitole, dați-mi voie să vă spun că Consiliul este cel care adoptă rapoartele de monitorizare și uh, Consiliul este cel care face negocieri raportul dumneavoastră ne va ajuta uh, în ceea ce privește agenda pozitivă. Susținem lupta Turciei împotriva terorismului. Lupta aceasta trebuie să se ducă însă cu respectarea drepturilor fundamentale. Ar trebui să fim atenți pentru ca noua Constituție să pună bazele uh, rezolvării uh, problemei curde. Raportul Comisiei din 2011 se axează pe libertatea de exprimare și libertatea presei. Am hotărât să punem accentul pe aceste chestiuni care sunt în inima uh, unei societăți democratice. Vă propun ca Parlamentul European și Comisia să mențină atenția asupra acestor uh, puncte, să menținem uh, presiunea Uh, asupra Turciei în contextul procesului de aderare. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Omen Reuten pentru acest raport foarte bun. Mulțumesc! Doamna Omen Reuten are cuvântul și o rog să nu depășească 5 minute. Nu este ușor, domnule președinte, pentru că asta înseamnă că nu vă putea să răspund tuturor colegilor, însă voi încerca. Aș vrea să le mulțumesc colegilor care au reacționat la acest raport. Cred că colegii Duff, Mauro, Watson, Salafranca, Obiols au ridicat uh, o problemă fundamentală. Ne-au spus că e nevoie de un program pozitiv al Uniunii Europene. Sunt de acord. Ce înseamnă însă acest program pozitiv? Colegul nostru, Salafranca, ne vorbește despre elanul din Turcia și are dreptate. Entuziasmul european este relativ însă acest program pozitiv oare nu se va substitui unei uh, adevărate aderări? Răspunsul pe care îl dau eu este că am încheiat o serie de acorduri, acorduri care au fost convenite în 2004 sub președinția olandeză, de altfel, colegul nostru Van Balen nu mai este în sală. Deci asta s-a întâmplat în 2004, în 2005 a fost adoptat un raport de negociere cu obligații pentru Turcia și Turcia se obligă să facă reforme pentru a respecta criteriile de la Copenhaga. Trebuie să evaluăm progresele făcute și până acum nu am uh, uh aflat că Consiliul și-ar fi schimbat uh, poziția. Deci plec de la premiza că acest program pozitiv, această agendă pozitivă, ține cont de interdependență și uh, vorbesc despre economie, despre lupta împotriva terorismului, Pentru că unii spun că trebuie să se abordeze dosarul pe caca. Însă, domnule președinte, de unde provine um, finanțarea pe cacaului? Din Europa, de asemenea din traficul de femei, traficul de stupefiante, Lupta împotriva acestui fenomen este deci o problemă a Turciei, dar și o problemă a Europei. Am încercat să arăt că în ceea ce privește lupta împotriva terorismului, lupta împotriva criminalității sau în ceea ce privește economia, depindem unii de alții. aș vrea să spun că în ceea ce privește primăvara arabă, E adevărat că unii se îndreaptă spre Turcia și vorbesc despre felul în care se configurează democrația în Turcia. Asta nu înseamnă că democrația în Turcia este ideală, însă și eu mă uit la această democrație din perspectivă europeană, pentru că Turcia este o țară care are aspirații europene. Este clar că evoluțiile pe care le înregistrează regiunea vecină Turciei sunt de asemenea natură încât trebuie să cooperăm și pe frontul uh, politicii externe trebuie să uh, multiplicăm inițiativele comune. Cer Turciei de asemenea să intervină în ceea ce privește justiția sau drepturile omului. Este rizibil faptul că capitolul 23 justiția și drepturile fundamentale nu a făcut obiectul niciunei evaluări. Este foarte ciudat. Tocmai în această privință vrem noi ca Turcia să își sporească eforturile. Să vorbim și despre libertatea de cult. Mai mulți vorbitori au vorbit despre acest punct. La punctul 17 a raportului găsim uh, toate elementele de care avem nevoie. În ceea ce privește observațiile făcute cu la presă, mass media sau uh, îmbunătățirea aparatului judiciar, eu am vorbit despre legislația relevantă, în uh, raport. E adevărat că nu am menționat uh, un aspect despre care am discutat cu colaboratorii mei, și anume faptul că trebuie să se modifice codul penal. Trebuie să se revizuiască de asemenea legislația cu privire la adulter. Domnul Chiriciandu se ocupă de această problemă Trebuie să vedem dacă includem aceste elemente sau nu în raport. Dacă le cităm însă, riscăm să nu avem o abordare exhaustivă. În ceea ce privește colegii greci și ciprioți, cred că ceea ce am scris eu negru pe alb este suficient, pentru că este complet. Domnule președinte, nu putem uita că nu putem să repetăm în fiecare an ceea ce am spus și anul, în anul precedent. Încerc să surprind esențialul din relațiile dintre Turcia și țările vecine, de exemplu. Nu vreau să repet de fiecare dată ceea ce am spus deja. La acest punct, domnule președinte, le-aș cere colegilor să fie foarte rezervați propun tuturor să recitească acest raport. Dacă e nevoie de precizări, vă rog să luați contact cu mine sau cu echipa mea și voi încerca să-mi precizez intențiile. Vă rog însă să nu uh, puneți sub semnul întrebării esențialul textului meu. Am un mesaj clar și foarte critic aș vrea să nu fie dezechilibrat uh, prin introducerea tot felul de digresiuni. Eu v-aș cere să adoptăm textul așa cum este și dacă colegii doresc să fac precizări, dacă ei consideră că textul nu este suficient de clar în anumite privințe, putem să mai discutăm, însă v-aș ruga să purtăm aceste discuții înainte de depunerea amendamentelor, pentru că nu cred că uh, ajută pe nimeni să se depună 400 de amendamente. Mulțumesc, doamnă Omen Reuten. Data pentru depunerea amendamentelor este 24 ianuarie la ora 6, dezbaterea pe 29 februarie, votul în comisie pe 1 martie și votul în plenară în timpul celei de-a doua sesiuni din luna martie la Strasburg. Facem o pauză de 5 minute și reluăm lucrările la 11 și 20. Hello. Bine, colegi, se volete gentilmente prendere... Eh... Dragi colegi, vă rog să vă reocupați locurile. Putem să ne reluăm lucrările, respectând astfel orarul. împreună cu delegația care răspunde de relațiile cu Belarus, în prezența Mairei Mora, șefa delegației Uniunii Europene în Belarus. În prezența domniei sale, deci vom avea un schimb de opinii în ceea ce privește abordarea Uniunii Europene cu privire la Belarus după alegerile prezidențiale din 19 uh, decembrie 2010. Aș, da, aș vrea să-i dau cuvântul și domnului Protasievici, care este responsabil de relațiile cu Belarus, precum și domnului Gunnar Vigan, directorul Serviciului de Acțiune Externă, director în cadrul Serviciului de Acțiune Externă, precum și doamnei Giselle Boss, care este cercetătoare la Universitatea de la Maastricht. Ea ne va prezenta poziția comunității de experți în ceea ce privește relațiile dintre Uniunea Europeană și uh, Belarus. După 19 decembrie 2010 am urmărit îndeaproape evoluția situației din Belarus. Acum un an, comisia noastră a organizat uh, o întâlnire extraordinară cu participarea președintelui Buzek, o întâlnire cu reprezentanții uh, opoziției din Belarus și reprezentanții societății civile pentru a discuta despre reacția Uniunii Europene la situația dramatică din Belarus. Am uh, discutat cu domnul uh, Bialiatski, unul dintre apărătorii drepturilor omului, și după intervenția sa, domnul Bialiatski a fost uh, arestat și condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de patru ani și jumătate pentru evaziune fiscală decizie care a fost foarte criticată de Uniunea Europeană, decizie în urma căreia Parlamentul European a adoptat o nouă rezoluție cu privire la situația din Belarus. Grupul de lucru Belarus uh, din cadrul Euronest a continuat să monitorizeze situația și a uh, denunțat uh, uh, abuzurile grave ale guvernului. După alegerile prezidențiale a venit momentul să evaluăm reacția de până acum a Uniunii Europene la situația din Belarus. A venit momentul să vedem cum am putea reformula relațiile dintre Uniunea Europeană și Belarus în cadrul parteneriatului oriental și în cadrul politicii de vecinătate. Îi dau cuvântul mai întâi domnului Protasievici, care este președintele delegației uh, cu uh, Belarus. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la ceea ce ați spus a trecut un an de la evenimentele foarte triste din 19 decembrie 2010, peste un an, și din punctul de vedere al delegației pentru relațiile cu Belarus, situația s-a înrăutățit. Era deja proastă și a devenit și mai proastă. Dacă vă amintiți, în 2010 eram destul de optimiști atunci când vorbeam despre perspectivele de cooperare între Uniunea Europeană și Belarus și discutam inclusiv despre eventuala participare limitată a Belarusului la adunarea parlamentară Euronest. După fraudarea alegerilor din 19 decembrie 2010, a devenit uh, imposibilă o cooperare între Uniunea Europeană și Belarus. În aceste peste 12 luni am uh, asistat la hărțuirea de către guvern a liderilor opoziției, a activiștilor uh, pentru drepturile omului. Ați menționat cazul uh, lui Ales Bialiatski. Nu a fost doar arestat, a fost și condamnat la o pedeapsă de patru ani și jumătate închisoare pentru activitățile de apărare a drepturilor omului. Și ceea ce este foarte trist este că în perioada în care a fost deținut, nu a putut să se întâlnească cu tatăl său, care era pe patul de moarte, și, și alți activiști pentru drepturile omului au fost arestați domnul uh, Bandarenca. Bondarenko este în, încă în închisoare, în ciuda sănătății sale precare, și doi uh, preșe, candidați la alegere pre, prezidențiale, Sanicau și Statkevici, au fost uh, trimiși uh, în uh, um, tabere de muncă în ciuda condiției de sănătate precare și nu au putut uh, să ia contact decât limitat cu avocații lor. În acest timp s-au uh, um, agravat uh, legile antidemocratice s-a introdus o lege pentru a lupta împotriva reprezentanții societății civile. Nu mai poți nici măcar să protestezi în liniște în strază, în stradă. În Belarus, oamenii nu se pot aduna pentru a protesta în liniște împotriva deciziilor luate de guvern s-au adoptat noi legi a căror scop este cenzurarea activității pe internet și o nouă lege care dă KGB-ului posibilitatea de a um, urmări uh, membrii ai societății. În același timp, uh, situația economică se agravează. Moneda națională a fost devaluată cu aproape 300%, există hiperinflație, veniturile gospodărilor uh, scad. Știm că Uniunea Europeană a luat uh, mai multe sancțiuni, a adoptat sancțiuni uh, diplomatice, interzicerea acordării vizelor pentru peste 200 de oficialități din Belarus, oficialități care au fost uh, direct implicate în condamnarea reprezentanților opoziției. De asemenea, s-au adoptat sancțiuni economice limitate, <clears throat> sancțiuni care s-au concentrat pe trei uh, uh întreprinderi de stat, uh, ale căror active au fost uh, blocate. Deci, sancțiuni economice limitate. Aș vrea să-mi închei contribuția la dezbatere rugându-i pe reprezentanții Comisiei Europene și pe reprezentanții Uh, Serviciului uh, European uh, de Acțiune Externă să evalueze eficacitatea acestor sancțiuni, sancțiuni diplomatice și economice. O a doua întrebare este cum evaluează politica europeană de susținere a organizațiilor civile din uh, Belarus, pentru că am promis acestor oameni că îi vor susține acum un an, atunci când ne-am întâlnit cu ei în Parlament, pentru a discuta despre ceea ce s-a întâmplat pe 19 decembrie. Mulțumesc, domnule Protasievici. Îi dau cuvântul uh, ambasadorului Cunar Vilgard timp de șapte minute este director la Serviciul European de Acțiune Externă. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei AFET pentru că ne oferă această șansă ne vom împărți sarcinile, eu voi, voi prezenta în general politica UE față de Belarus și colegul meu, șeful delegației, colega mea de fapt, va vorbi despre um, analiza sa asupra situației din țara respectivă. Din păcate, împărtășim um, preocupările exprimate de domnul Protasievici, colegul dumneavoastră. Situația se degradează continuu. În 2011, în inima Europei, acest regim se teme de scenariile din primăvara arabă și folosește toate instrumentele posibile ca să reprime gândul, gândirea liberă și orice fel de manifestări în acest sens. Guvernul are dorința de a-și păstra controlul, iar consolidarea relațiilor cu, cu Rusia a fost o caracteristică a, a uh, politicii belaruse din ultimele luni, pe plan politic și economic. Rusia preia active valoroase din Belarus la Minsk nu există acum un vector european puternic, însă nu vom fi surprinși dacă președintele Lukashenko va încerca din nou să joace Cartea Europeană la un moment dat pentru a restabili cumva echilibrul. După cum s-a spus, situația economică rămâne dificilă. Conform FMI-ului, există un risc de hiperinflație anul acesta, ea aflându-se acum la 120 au avut loc două devoluții, două devaluări care au uh, dus la o uh, creștere a două devalorizări, mă scuzați, care au dus la creșterea exporturilor și deci situația comercială s-a ameliorat cumva. Între statele membre există un consens și anume acela că trebuie să ne respectăm politicile stabilite. bazate în esență pe doi piloni. În primul rând, măsuri pentru creștere și dezvoltare responsabilă a societății civile și a opoziției și în același timp deschiderea către societatea civilă și către publicul larg. Vă asigur că nu vom lua niciun fel de măsuri înainte de eliberarea tuturor prizonierilor politici și reabilitarea acestora. Politica noastră va depinde de progresul făcut în domeniul drepturilor omului și al democrației. Credem că trebuie să se ia măsuri față de toți cei responsabili de această situație negativă și trebuie să se amelioreze situația cetățenilor belaruși. Am discutat cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a vedea ce măsuri de sancțiuni se mai pot uh, introduce. Și în 23 ianuarie va fi o discuție în cadrul Consiliului pe Afaceri Externe. Se discută în organele Consiliului despre măsuri suplimentare, în primul rând, extinderea criteriilor de penalizare, incluzându-se uh, încălcările drepturilor omului și ale reprezentanților opoziției făcându-se referire la evenimentele din 19 decembrie 2010. Pe lângă uh, extinderea acestor criterii, trebuie să se adauge și un, numele unui, unor uh, indivizi, de exemplu judecători și procurori. Și se poate fi incluse pe listă și companii. Uh, Sper să putem ajunge la un acord cu statele membre în privința pachetului de măsuri și sper că acest lucru să se întâmple în următoarele câteva săptămâni. Președintele delegației belaruse a întrebat ce realizări au provocat aceste măsuri restrictive. În primul rând, nu au împiedicat uh, căderea Belarusului în uh, într-o uh, situație economică tot mai proastă, însă au ameliorat oarecum situația politică, mai ales situația anumitor uh, prizonieri politici, deși au mai rămas șapte prizonieri încă. S-a exprimat o solidaritate clară a victimelor represiunilor și s-a exprimat clar solidaritatea Uniunii Europene cu vecinii săi. Intenționăm să accelerăm dialogul cu opoziția și cu societatea civilă. Domnul Protasievici a pus o întrebare legată de asistența specială. Într-adevăr, aceasta este implementată pe deplin la ora actuală. Avem aproape 20 de milioane de euro pentru perioada 2011-2013. Asistența se oferă în forme foarte concrete victimelor reprimării. A fost lansat un program de burse și uh, se cooperează cu ONG-uri în diferite domenii de activitate. Propunem să fie susținută în continuare Universitatea Belarusă din exil și vor fi desfășurate proiecte pentru a oferi cursuri de limbi străine tinerilor belaruși. Sperăm să înmulțim de patru ori asistența Uniunii Europene pentru societatea civilă. Dat fiind contextul dificil, trebuie să recunoaștem că implementarea asistenței este extrem de dificilă și colega mea vă va da câteva exemple referindu-se și la modificările din situația juridică din Belarus. Serviciul European de Acțiune Externă și serviciile Comisiei lucrează la misiunile de uh, observare a alegerilor parlamentare programate uh, pentru septembrie anul curent. În iunie 2010, Comisia a invitat Belarusul să înceapă negocierile cu noi pentru un program de facilitare a acordării vizelor și un acord de readmisie pentru a uh, stimula contactele între cetățeni. Însă, uh, nu s-au făcut progrese ulterioare, din păcate. Trebuie acum să ne angajăm mai mult în dialog cu reprezentanții opoziției, ca să le permitem să se implice mai concret în perspectivele pe care le poate oferi Uniunea Europeană unui Belarus democratic. În acest sens, intenționăm să discutăm mai detaliat și mai frecvent despre stimulentele presupuse de o agendă europeană și de măsurile necesare pentru a le aplica. Analizăm acum modul de a uh, stabili următoarea serie de întâlniri cu reprezentanții opoziției pentru a ne continua discuțiile. Pe scurt, domnule președinte, situația din Belarus rămâne o prioritate pe agenda europeană. Deocamdată nu avem de ales, trebuie să continuăm să reacționăm la situația în desfășurare a diplom, prin diplomație publică și măsuri restrictive suplimentare. Și trebuie în același timp să ne deschidem tot mai mult către societatea civilă. Menținem legătura cu structurile uh, guvernamentale din Belarus prin parteneriatul specific și prin forme de cooperare sectorială. Sper că în curând vom avea șansa să ne angajăm într-o agendă de transformare pentru a readuce această țară în familia democratică europeană. Aș dori în acest context să subliniez și coordonarea excelentă cu Statele Unite, prin intermediul uh, baronesei Ashton și a uh, doamnei secretar de stat Hillary Clinton în urma evenimentelor din 19 decembrie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Vigan! Acum are cuvântul ambasadoarea noastră în Belarus, doamna Mayra Mora, și vă rog și pe dumneavoastră să respectați timpul de șapte minute ca să avem apoi mai, multe, mai mult timp la dispoziție pentru dezbatere. Ne veți prezenta situația de la fața locului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Stimați deputați, dragi colegi, eu voi prezenta pe scurt situația din Belarus pe plan politic și economic și de asemenea mă voi referi la evoluțiile recente ale relației dintre Belarus și Rusia. În 2011, situația din Belarus a rămas dificilă, atât pe plan politic cât și economic. La începutul toamnei s-a sperat că se vor produce ameliorări în relațiile dintre putere și societate și, de asemenea, au apărut așteptările unor reforme economice de mult necesare. Președintele Lukashenko și-a exprimat dorința de a elibera toți prizonierii politici și de a începe un dialog cu societatea civilă și cu opoziția. În august și în septembrie, majoritatea prizonierilor politici care fusese arestați uh, în cadrul protestelor postelectorale din 19 uh, decembrie 2010 au fost uh, eliberați, dar nu și reabilitați, important de reținut. Domnul Dimitri Uz, fostul candidat la președinție, a fost eliberat pe 1 octombrie. De atunci, eliberările au încetat și uh, figuri importante cum sunt Sanikov și Statkevici, candidații ai opoziției, rămân în captivitate. În noiembrie, Ales Bialiatski, un apărător al drepturilor omului de marcă, a fost condamnat la patru ani și jumătate de închisoare și i s-au confiscat proprietățile pe motive de așa zisă evaziune fiscală. Majoritatea prizonierilor politici liberați nu se bucură de toate drepturile și condiția celor rămași în închisoare este alarmantă. compara prin comparație cu așa zisele proteste silențioase, a crescut foarte mult acum uh, activitatea anti-regim. S-au aniversat uh, evenimentele din 19 decembrie 2010 și 32 de persoane au fost uh, arestate și au primit condamnări de până la două săptămâni de închisoare și au primit și amenzi la sfârșitul lunii noiembrie, au uh, fost implementate noi măsuri de reprimare care legitimizează vechile practici și acțiuni criminale care erau pasibile de pedeapsă până atunci în uh, cadrul dreptului administrativ. Autoritățile au astfel posibilitatea de a ținti orice activitate sau orice organizație pe care o consideră uh, primejdioasă. Comisia de anchetă uh, are competențe foarte largi, similare cu uh, cele ale KGB-ului, ceea ce ne arată că regimul este dispus să înnăbușe orice formă de nemulțumire populară, deși uh, se pare că astfel de manifestări nu sunt probabile. S-au continuat discuțiile privind o poziție comună pentru următoarele alegeri parlamentare prevăzute pentru septembrie 2012. Situația economică este în continuare dificilă, însă este stabilă. Oficiul de statistică indică creșterea, creșterea PIB-ului în 11 luni de anul trecut cu 5,8%. Însă anul trecut inflația a ajuns la 118%. Analiștii ne previn împotriva stabilirii de obiective de creștere prea ridicate care ar declanșa o inflație ce ar anula rezultatele creșterii. Femeiul nu a început discuții cu autoritățile belaruse în decembrie pe motiv că nu au constatat un angajament suficient către stabilizarea macroeconomică și către reformele structurale. Belarusul a făcut foarte puține pentru a-și rezolva problemele structurale și contro controlează îndeaproape activitatea economică. Uh, întreprinderile de stat sunt dominante, există monopoluri de stat și se fac uh, diferențe prin acordarea de subvenții. Țara este vulnerabilă la șocurile energetice externe și depinde sistemic de asistență financiară externă. Recapitalizarea celor două bănci de stat la sfârșitul anului, bănci uh, lovite de uh, devalorizarea monedei locale, ne uh, strânește temeri că vor crește ratele dobânzii la proiecte guvernamentale și astfel se creează presiuni inflaționiste suplimentare. Cu toate acestea, observatorii spun că uh, uh, scurgerea de forță de muncă calificată periclitează situația populației, care de asemenea, are probleme legate de economiile pe care le-a lichidat și uh, depinde foarte mult de Rusia. Uh, salariul mediu este în Belarus 260 de dolari, iar în Rusia 850. Belarusul a ratificat un tratat economic cu Rusia și cu Kazahstan creându-se un organism economic supranațional ce va intra în vigoare în 2012. Cele trei state au semnat o declarație privind crearea unei zone economice comune până în 2014-2015. Rusia a promis să ofere Belarusului susținere prin subvenții energetice indirecte, achiziționarea de active și uh, împrumuturi condiționate. Astfel, Belarusul va economisi 1,6 miliarde de dolari americani față de cifrele din 2011, pentru că va plăti 181 de dolari pe 1000 de metri cubi de gaz. Deci, asta față de cifra de 256 de dolari pe 1000 de metri cubi de anul trecut. Operatorul de uh, oleoducte Gazprom Prans are contracte de 2,5 miliarde de dolari. Rusia a fost de acord să acorde un împrumut de 10 miliarde pentru construcția unei uh, centrale nucleare. Rusia va oferi și combustibilul și va reprocesa combustibilul folosit. China a oferit o linie de credit de 15,5 miliarde pentru proiecte comune. Subvențiile și creditele par să ajute Belarusul să stabilizeze situația economică și să atenueze costul social și uh, economic al reformelor structurale. Însă, acest, toate acestea pot reprezenta uh, măsuri anti-reformă pe termen lung. Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Giselle Boss de la Universitatea Maastricht, pe care o voi ruga să respecte tot timpul de șapte minute. Mulțumesc foarte mult, stimați deputați, vă mulțumesc pentru că mi oferiți ocazia de a reflecta la politica Uniunii Europene față de Belarus. Eu aș avea două aspecte de prezentat. În primul rând mă voi referi la trei puncte esențiale ale politicii europene care au definit politica europeană în ultimii 10 ani și, în al doilea rând, aș dori să mă refer la uh, progrese și opțiuni pentru politica europeană. În primul rând, am să mă refer la cele trei puncte esențiale. În primul rând, susținerea societății civile. În al doilea rând, angajamentul critic, care e mai mult angajament decât critic. Și în al treilea rând, angajamentul critic care este mai mult critic decât angajament. Și un alt, în primul rând, aș dori să comentez faptul că este poate util să, să vedem ce poate face Uniunea Europeană, deci să fim realiști față de ce poate face Uniunea Europeană în Belarus. Așadar, trei aspecte pentru susținerea societății civile. Cred că este puțin probabil ca Uniunea Europeană să poată schimba societatea civilă sau să uh, ducă la dezvoltarea unei societăți civile de pline în Belarus. Deocamdată Uniunea Europeană are o putere foarte limitată. Majoritatea populației a auzit mai mult sau mai puțin de Belarus, mai puțin de jumătate știu de fapt ce înseamnă Uniunea Europeană concret și mai puțin știu exact ce face Uniunea Europeană în Belarus. Cei care știu cel mai bine despre ce e vorba sunt, în general, în străinătate. Așadar, angajamentul societății civile menit să schimbe societatea civilă și să o desăvârșească este foarte dificil. În al doilea rând, angajamentul critic. Mai mult angajament decât critică. Asta am constatat până la alegerile prezidențiale din decembrie 2010. A fost uh, destul de periculoasă această abordare, bazată pe convingerea că Uniunea Europeană poate să uh, intre în relații cu uh, oficialii ruși, uneori pe cale academică, crezând la un fel de efect de revărsare democratică, ducând la o adoptare a valorilor europene de către elita din Belarus, ceea ce nu era uh, deloc uh, realist. Acum avem abordarea mai mult critică decât angajată. Aici aș dori să mă refer la fezabilitatea acestei uh, uh, abordări. Fostul ambasador belarus spunea mai de mult că vorbiți despre morcov și despre iepuri aici, însă în Belarus nu sunt nici morcov, nici iepuri. Trebuie să ne gândim cât se poate de realist ce fel de uh, stimulente și penalizări poate să ofere Uniunea Europeană și avem două obstacole aici. În primul rând, crește comerțul cu statele membre. Dacă dorim sancțiuni care să doară, uh, Probabil că statele membre nu vor fi de acord să le aplice. Apoi, începând uh, din 25 noiembrie, guvernele cu, uh, acordurile cu guvernul rus, mă scuzați, au fost oferite credite importante și s-a redus la mai mult de jumătate prețul gazului pentru Belarus, ceea ce stabilizează regimul. Deci avem aici penalizări uh, semnificative? Probabil că nu politica Uniunii Europene e bazată pe un fel de angajament simbolic, cu un sprijin simbolic pentru Lukashenko, care poate fi retras tot la modul simbolic. Opțiunile de politică. Avem nevoie de o politică nouă? Am ajuns într-un punct mort? Politica de izolare în aparență nu funcționează. Avem oare nevoie de instrumente? Prima opțiune ar fi noi instrumente pentru societatea civilă. În al doilea rând, se pune întrebarea dacă avem nevoie de sancțiuni mai dure. În al treilea rând, o opțiune care îmi place cel mai puțin, am discutat cu reprezentanții ai Serviciului de Acțiune Externă și au comentat abordarea Uniunii Europene de acum înainte. Și mi s-a spus, citez, se așteaptă ca Uniunea Europeană să facă ceva. E o abordare uh, îngrijorătoare. Dacă analizez celelalte două abordări, găsesc uh, patru aspecte de care trebuie să ținem cont când ne gândim la viitorul politicii europene. În primul rând, să se folosească mai bine asistența financiară, în al doilea rând, credibilitatea, în al treilea rând, o mai bună cunoaștere a societății belaruse și a regimului și, în al patrulea rând, obiective formulate mai clar. În legătură cu primul uh, obiectiv, un o asistență mai bună. Dacă ne uităm câți bani s-au cheltuit în instrumentul european pentru democrație și drepturile omului, 2009-2010, 750 de mii de euro pentru universități, un milion pe an, nu e atât de mult. Mulți bani sunt preluați de fundații mari, știți cum funcționează, și nu ajung la societatea civilă în sensul mai larg. De fapt, nu societatea civilă trebuie să fie întotdeauna politică sau în opoziție, însă ar putea să aibă mai multă forță. Apoi avem și o situație în care programele europene atrag mulți tineri să plece din țară. Și se pune întrebarea dacă e o idee bună să fie uh, scoase aceste creiere din țară. Studenții primesc burse, pleacă și rămân și deci nu se mai întorc în țară. Iată un aspect la care ar fi bine să ne gândim. Apoi, credibilitatea. Am auzit foarte multe de la ONG-urile ce operează în Belarus, care consideră că abordarea Uniunii Europene e contradictorie. Pe de o parte se presupune că există o politică de izolare, apoi, pe de altă parte, crește comerțul încă se mai primește asistență financiară la nivel regional și uneori date uh, sensibile se scurg de la comisie sau de la Serviciul de Acțiune Externă, ceea ce nu e prea util. Și dacă ne uităm la sancțiuni, ori avem sancțiuni economice dure sau nu mai avem sancțiuni deloc. Adică, dacă statele membre nu pot uh, să se pună de acord în privința unor sancțiuni care să funcționeze, atunci mai bine să nu avem sancțiuni ridicole. Se pune și întrebarea ce fac sancțiunile noastre. Acum peste 600.000 de persoane din Belarus și-au pierdut locurile de muncă din cauza crizei. Ce rost mai au sancțiunile? Am întrebat la Serviciul de Acțiune Externă. Mi s-a răspuns, vrem să-l enervăm pe Lukashenko. Asta e scopul sancțiunilor. Ce rost au sancțiunile? Iată niște aspecte la care ar fi bine să reflectăm. Și în contextul actual avem aceste linii de credit oferite de Rusia și de China, deci sancțiunile europene nu prea pot face mare lucru. În al treilea rând, cunoașterea, un punct important, societatea belarusă uh, Ă, societatea civilă belarusă este uneori descrisă ca inexistentă. Se spune că mai degrabă există platforme de societate civilă, dar cred că societatea civilă e de fapt mai extinsă. Și nu există doar o elită pro-europeană, există și arte, literatură, universități. Foarte adesea aici nu e vorba doar de uh, idealiști care stau în uh, universități, uh, Uneori sunt persoane care cunosc bine regimul și au o privire din interior asupra sistemului și au dificultăți în realizarea cercetării și există foarte multe diferențe în societate. În încheiere, în legătură cu obiectivele, dacă analizăm documentele pe care le avem, se pune întrebarea ce reforme trebuie făcute, ce va face Uniunea Europeană și va acționa cu sau fără regim. În documentele Uniunii Europene se spune implicit că e nevoie de o alternativă la regim, însă pe de altă parte noi îl susținem. E nevoie de alegeri parlamentare, libere și democratice, de asistență macrofinanciară. Deci care e obiectivul? Mulțumesc! Mulțumesc! Acum îi voi da cuvântul domnului Jean-Marie Rogu de la Federația Internațională pentru Drepturile Omului, care a publicat un raport privind situația din Belarus mai avem atât de mult timp, deci vă rog să nu vorbiți mai mult de 5 minute. Doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc pentru că ați permis societății civile să se exprime aici. Aici se manifestă mobilizarea dumneavoastră față de Belarus în urma uh, celor întâmplate lui Ales Bialitski. Se uh, susține de către foarte multe persoane eliberarea acestuia, nu numai pentru că este Uh, vicepreședintele organizației noastre și președintele Viasna în, Beloru, în Belarus, ci și pentru că este un caz emblematic al situației actuale. Reflectă un nou pas în uh, represaliile din Belarus. Și în al doilea rând, cazul ales Bialeațchi reprezintă anumite incoerențe chiar în uh, abordarea Uniunii Europene, care dăunează eforturilor de fermitate diplomatică desfășurate în alte rânduri. Am să fiu succint la început, pentru că au mai fost menționate aceste chestiuni. Una din uh, originalitățile strângerii uh, curelei de anul acesta este uh, folosirea dreptului fiscal pentru a se spori presiunile față de apărătorii drepturilor omului. În cazul Ales Bialatski, chiar KGB-ul, începând cu 2010, s-a întâlnit cu procurorul pentru a uh, crea un plan de arestare pe baza unei uh, așa zise evaziuni fiscale pentru a fi arestat acest uh, luptător pentru drepturile omului. După cum știți, Apărătorii drepturilor omului nu pot avea conturi bancare în Belarus. Și aici revin la incoerențele Uniunii Europene. Crearea acestui plan de arestare a lui Ales Bialatski nu a fost posibil decât pentru că ministrii justiției din Polonia și din Lituania au uh, furnizat informații secrete. Nu exista niciun plan uh, care să se asigure că uh, cooperarea administrativă din, cu Belarusul să nu fie folosită în uh, scopuri de, represa, de reprimare. S-au oferit practic Belarusului date sensibile care au fost folosite pentru represalii. Me, alți și alți membri ai Viasna au fost condamnați și acum Comitetul de la Helsinki uh, este amenințat cu suspendarea pe baza unor așa zise fraude fiscale pentru că a primit fonduri de la Comisia Europeană. Acesta este un prim, punct de, eh, un prim exemplu de deficiența sistemului și am să vă dau și alte exemple, de exemplu sancțiunile dedicate. Ați vorbit despre obiectivul sancțiunilor dedicate. Acestea au eh, aspectul simbolic de a îngheța activele și de a reduce sursele de finanțare și de spălare de bani care permit regimului să se întrețină. În cazul Belarusului trebuie să ținem cont de faptul că peste 70% din economie e controlată de stat. În acest sens, sancțiunile dedicate nu pot fi eficace dacă nu se bazează pe o analiză a rețelelor de finanțare. Vorbeați despre cooperarea, cooperarea UE cu SUA. SUA și-a extins sancțiunile la sectorul hidrocarburilor. Cerem Parlamentului European să împingă statele membre să procedeze în același fel, mai ales penalizând sectorul oțelului, al potasiului, al petrochimiei și chiar și al hidrocarburilor. Un alt exemplu de deficiență în sistemul european, activitățile întreprinderilor cu sediul în Franța, Regatul Unit, Germania sau Austria, respectiv bănci, contrazic efectele sancțiunilor. Sunt întreprinderi care au investit foarte mult în Belarus și deci nu permit sancțiunilor să mai ajungă la sursele de finanțare ale regimului, în contextul dublării comerțului anul acesta. Revin la recomandările și la concluziile noastre, doamnelor și domnilor deputați. FIDH se alătură abordării Uniunii în ceea ce privește susținerea societății civile și a atitudinii ferme față de regim toate acestea nu pot rămâne eficiente dacă deficiențele menționate de mine nu vor fi rezolvate. În acest sens, federația noastră cere ca susținerea societății civile să fie însoțită de mecanisme de garanție privind trimiterea fondurilor și uh, folosirea lor. Cerem Uniunii Europene să se implice mai coerent în lista sancțiunilor țintite pe baza unei analize uh, aprofundate a rețelelor de finanțare. Federația noastră cere Parlamentului European să realizeze un studiu al companiilor cu sediul în Uniunea Europeană care finanțează direct sau indirect regimul și de asemenea să suspende creditele publice care duc la încălcarea drepturilor omului. Mai ales putem discuta în 23, 24, 25 ianuarie, zile când FIDH va fi prezentă la Bruxelles împreună cu Comitetul de Control Internațional și cu un membru al Viasna. Vom avea diferite întâlniri și sperăm să putem continua atunci discuția cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Are acum cuvântul pentru două minute raportorul permanent al AFET pentru Belarus, domnul Palețchis. Grazie, președinte. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul pentru modul în care au prezentat situația din Belarus. Aș vrea să pun două întrebări a uh, reprezentanților Comisiei. Institutul Independent pentru Studii Economice, Sociale și Politice a demarat un sondaj de opinie în uh, septembrie și a obținut următorul rezultat. 45 dintre respondenți nu au uh, încredere în președinte și 21% au încredere în el. Uh, susținerea electorală a președintelui Lukashenko este de 21%. Pe de altă parte, parte numărul uh, pro-europenilor a scăzut într-un an de la 45% la 35%. Numărul celor care militează pentru integrarea Belarusului în Federația Rusă a crescut uh, de la 35% în 41%. Acestea sunt rezultatele și pornind de la ele, dați-mi voie să vă întreb uh, cum vor fi acestea reflectate în alegerile parlamentare din luna septembrie. În al doilea rând, Știm cu toții că influența Rusiei este mare în Belarus. Ucraina nu are o influență prea mare, însă cu toate acestea relațiile Belarus-Ucraina sunt uh, foarte bune în momentul de față. Pornind de la această situație, dați-mi voie să vă întreb uh, cum reușește Comisia, în cadrul întâlnirilor sale cu reprezentanții Rusiei sau uh, ai Ucrainei, uh, Ucrainei își folosește influența pentru a uh, schimba ceva în relațiile acestor state cu Belarus. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Paletskis. Urmează vicepreședintele grupului de lucru cu Euronest, domnul Sarius Volski, pentru două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Adunarea Euronest a încercat să promulge o declarație cu privire la Belarus, însă nu a reușit să facă lucrul acesta. De ce? Pentru că partenerii estici au considerat textul Parlamentului ca fiind mult prea critic. Domnul Vigand se întreba dacă acest cadru multinațional este favorabil în momentul de față. Ei bine, situația de la Euronest ne arată că nu este neapărat favorabil. În al doilea rând, grupul de lucru Euronest Belarus, pe care îl coprezidez, a fost creat pentru a, cu o durată de viață de un an, durata sa de viață a fost prelungită, însă cu toate acestea nu a avut niciun fel de realizare până în momentul de față. Uh, a fost creat în 21 noiembrie, am invitat șapte reprezentanți ai Belarusului, uh, majoritatea dintre ei au refuzat să, să vină la ședința noastră. Domnul Gudmati, Gudmanis și domnul Giachi au uh, reprezentat, practic, uh, partea estică a adunării Euro, Euronest, și au încercat să exercite presiuni asupra um, acestor parteneri estici în ceea ce privește atitudinea lor vis-a-vis -vis de Rusia. Am încercat de asemenea să creăm o serie de studii cu privire la situația din, uh, din Belarus. Am încercat de asemenea în cadrul acestor studii să ne axăm și pe greșelile făcute de către Uniunea Europeană în relația cu Belarus. Următoarea reuniune Euronest va avea probabil loc la Baku Uh, anul acesta. Vom discuta din nou problema Belarusului cu ocazia acestei întâlniri dar mai mult ca sigur nu vom obține prea multe rezultate. Vom încerca din nou să trimitem observatorii la alegerile din septembrie uh, de la Minsk, dar cu siguranță lucrul acesta va eșua din nou. Ce am, ce am greșit până în momentul de față? Uh, ei bine, greșelile noastre se datorează, practic, poziției geografice a Belarusului. Belarusul este cumva uh, presată pe de o parte de Uniunea Europeană și uh, pe de altă parte de Rusia. Rusia dorește să o anexeze, Uniunea Europeană încearcă să o schimbă, să o schimbe. Ei bine, pornind de la această situație geografică, ar trebui să ne stabilim uh, atitudinea pe viitor. Vă mulțumim, domnule Volski. Urmează domnul Cucan. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte o întrebare cât se poate de scurtă cu privire la modul în care ar putea fi canalizat într-o manieră eficientă ajutorul financiar european către Belarus. Cum ne-am putea asigura că aceste fonduri europene ajung într-adevăr la instituțiile și ONG-urile potrivite? Uniunea Europeană are o serie de instrumente la dispoziție uh, unul dintre acestea era parteneriatul oriental, a fost creat un nou instrument pentru 2014-2020 și mă refer la instrumentul de vecinătate. Ei bine, și pornind de la această situație, dați-mi voie să vă întreb care sunt experiențele înregistrate în uh, implementarea vechiului instrument. Cum am putea folosi aceste cunoștințe acumulate pe parcursul timpului pentru a eficientiza utilizarea noului instrument. Uh, nou instrument care are drept obiectiv îmbunătățirea situației democratice a Belarusului. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Cucan. Doamna Gomez, un, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentările pe care le-am auzit. Situația este revoltătoare. E revoltătoare lipsa de voință politică și incoerența generată de aceasta. Aceasta fiind situația, cred că Parlamentul European trebuie, într-adevăr, să schimbe lucrurile, să, exerciteze, să exercite presiunea asupra guvernelor naționale și asupra instituțiilor europene. Tocmai de aceea vreau să o întreb pe reprezentanta Universității din Maastricht care este părerea sa cu privire la lucrurile care trebuie să se schimbe pe viitor. De asemenea, vreau să întreb pe cei care sunt activi în uh, Belarus care este părerea lor cu, privirea, cu privire la Uh, acțiunile întrevăzute de către Uniunea Europeană pe viitor și mă refer în acest context la misiunea de observare a alegerilor. Considerați că aceasta este, din punctul de vedere al uh, celor de la fața locului, o acțiune lăudabilă și în al treilea rând, într-adevăr, sunt de acord cu reprezentantul FIDH, trebuie să-i cercetăm pe cei din Uniunea Europeană care profită de pe urma acestui re regim dictatorial. Cred că un astfel de studiu ar fi foarte relevant. Vă mulțumesc. Domnul Cowell, Coval, uh, un minut. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Sunt de acord, nu știm suficient de multe despre situația internă din Belarus, nu avem analize în acest sens. Uniunea Europeană nu are o politică neapărat coerentă vis-a-vis de acest sen, uh, stat. Dacă e să schimbăm lucrurile din Belarus, atunci trebuie să ne, să ne aplecăm atenția și asupra guvernului. Până acum, uh, jurnaliștii occidentali au vorbit multe despre uh, anumite grupuri de cetățeni din Belarus care încearcă să schimbe lucrurile din, inter- din interior. Într-adevăr, această atitudine este una potrivită ar trebui, la rândul nostru, să sprijinim aceste categorii de cetățeni, să nu continuăm distribuirea fondurilor pe canalele tradiționale. Dar pentru a face lucrurile acesta avem nevoie de o analizare, de o analiză solidă a situației interne din Belarus. Trebuie să cercetăm acele puncte slabe, puncte slabe care în momentul de față sau până în momentul de față ne-au uh, periclitat eforturile. Domnul Iulan, un minut. Doamna Oiulan, îmi cer scuze. Da, vă mulțumesc foarte mult. Pe scurt, aș vrea să amintesc câteva dintre lucrurile pe care Parlamentul European a încercat să le facă în uh, aspirația sa de a modifica regimul Lukashenko. Cred că printre rezoluțiile promulgate anul trecut cu privire la Belarus, se număra și o, o propunere foarte importantă care nu a fost neapărat discutată suficient de atent. Era vorba despre cererea uh, cu privire la crearea unui forum UE Belarus, un forum în care să se întâlnească ONG-urile belaruse din Belarus, uh, Uh, diferiți activiști din, uh, din Belarus și, de asemenea, omologii uh, lor din Uniunea Europeană. Cred că acest forum ar, ar reuși, într-adevăr, să atragă atenția nu doar a europenilor, ci și a comunității internaționale asupra temei Belarusului. Asta în primul rând. În al doilea rând, am tot discutat de pe, despre modul în care am putea, într-adevăr, influența Uh, regimul Lukashenko. Uh, mai țineți minte că am decis ca, sau se vorbea despre organizarea campionatului uh, mondial de hockey în Belarus în anul 2014. Exista o serie de voci din Uniunea Europeană care militau pentru acordarea acestui drept și, de asemenea, o serie de voci care făceau același lucru la nivel internațional. Cred că această uh, Uh, organizarea unui astfel de eveniment acolo ar putea arăta clar care este um, poziția noastră vis-a-vis de regim. Vă mulțumim, domnul Schulz. Un minut. Eu, sincer să fiu, nu cred că poziția de până acum a Uniunii Europene vis-a-vis -vis de Belarus a fost una deficitară sau rea. Nu, nici pe departe. Asta în ciuda faptului că trebuie să recunoaștem că situația nu s-a îmbunătățit acolo, ci din potrivă s-a înrăutățit. Și tocmai de aceea această temă va fi discutată din nou în cadrul Consiliului din ianuarie. Mai mult ca sigur se vor cere uh, pe parcursul acestei întâlniri uh, noi sancțiuni mai restrictive. Uh, Um, în mod sau în general nu sunt de acord cu aceste sancțiuni pentru că ele de obicei afectează mai degrabă societatea civilă și nu regimul. Însă, în cazul uh, Belarusului, eu cred că regiun, uh, sancțiunile mai dure vor fi cât se poate de benefice. De ce? Pentru că aceste sancțiuni lupt uh, vor pedepsi, practic, tocmai acele companii de stat care nu fac nimic altceva decât să contribuie financiar la perpetuarea regimului Lukashenko. Lukashenko. Deci, domnule Vigand, care um, sunt informațiile pe care le aveți în momentul de față cu privire la viitoarele sancțiuni impuse Belarusului? Și, de asemenea, vreau să vă întreb care este, după părerea dumneavoastră, posibilitatea de a ajunge la un consens între statele uh, Uh, membre cu privire la aceste, aceste sancțiuni. Și uh, către doamna Mora, dați-mi voie să vă întreb care este poziția uh, în momentul de față cu privire la eliberarea deținuților politici. Domnul Galler, o întrebare concretă pentru doamna Mora. Cum întrețineți relațiile la fața locului, la Minsk? Eu, dacă aș fi în locul dumneavoastră, aș folosi fiecare ocazie, fiecare eveniment, fie el artistic, fie el uh, organizat de opoziție, fie organizat de guvern. Uh, deci aș, aș uh, participa la toate aceste evenimente tocmai pentru a dovedi care este poziția Uniunii Europene. Și tocmai de aceea vreau să vă întreb, faceți lucrul acesta? Și încă ceva. Am tot subvenționat în anii trecuți o serie de emisiuni uh, radiofonice, am uh, sprijinit emisiunile radiofonice, fie ele în limba rusă, fie ele în uh, limba locală. De ce sprijineam radio mai degrabă? Pentru că internetul știți prea bine că este cenzurat în, în Belarus. Și uh, Vreau să vă întreb dacă credeți că acest sprijin ar trebui să se perpetueze și pe viitor. De asemenea, considerați oare că acest sistem relativ de liberalizare a vizelor pentru studenți ar trebui de asemenea potențat pe viitor? Ei bine, în uh, Germania de Est am implementat un as- un regim sau un sistem asemănător înainte de 89 și acest sistem a fost într-adevăr unul viabil, cel puțin pentru uh, Germania de Est. Și uh, pornind de la, acest uh, de, de la acest experiment, aș vrea să mă întreb dacă aceste acțiuni ar putea într-adevăr influența situația din Belarus. Domnul Migalski, un minut, vă rog. Deci o situație wymagającej natychmiastowej interwencji. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, Aș vrea să menționez un caz care necesită intervenția noastră imediată. Se pare că prizonierii din Belarus încearcă să-și facă rău sau să sinucidă și există de asemenea cazuri de violuri în închisoare. Trebuie să intervenim imediat. S-au menționat aici burse, s-au menționat acorduri cu Lukashenko, în așa fel încât uh, să fie mai dornic să aibă relații cu noi decât cu Rusia. Cred că um, politica aceasta a stimulentelor și penalizărilor nu este constructivă. Trebuie înlocuită cu o politică mai eficace, însă despre asta trebuie să vorbim în viitor. Acum însă fac un apel la adresa dumneavoastră, trebuie să intervenim în ceea ce privește ceea ce se petrece în închisori, pentru că viața acestor deținuți este amenințată. Domnul Bodnarenko a spus clar că se teme pentru viața lui. E nevoie de o intervenție. Mulțumesc. Domnul că are un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să spun clar un lucru și să fac și un apel. În primul rând, observația pe care voiam să o fac. Atunci când este vorba despre regimuri nedemocratice, și represiune, trebuie să dezbatem cu ușile închise, pentru că nu putem să punem toate întrebările pe care vrem să le punem și să ascultăm răspunsurile, pentru că dezbaterea ar putea fi ascultată la Minsk. În ceea ce privește faptul că autoritățile poloneze și lituaniene au uh, furnizat informații, informațiile au fost furnizate de către biroul procurorului, care este independent de guvern sau de Ministerul Afacerilor Externe autoritățile poloneze au criticat decizia serviciilor uh, judiciare poloneze și persoanele care au furnizat aceste informații au fost trase la răspundere pentru această acțiune. Aș vrea să vă întreb dacă există semnale conform cărora alegerile uh, organizate în septembrie vor fi mai democratice. Și în încheiere aș vrea să fac un apel la adresa Consiliului. Cred că avem nevoie de concluzii cu privire la Belarus din partea Consiliului. Domnul Lambsdorff, un minut. Un punct aș vrea să menționez aici. E vorba despre efectul sancțiunilor. Sancțiunile nu au foarte mult succes. Campionatul mondial și uh, campionatul de hockey sunt uh, uh, evenimente pe care guvernul le folosește în scop publicitar. De exemplu, planurile pentru 2014 s-ar putea schimba. Federația Internațională de Hockey pe Gheață este un organism independent. Uniunea Europeană nu poate să se amestece în deciziile sale, însă uh, dacă acest campionat se va ține uh, în Belarus în 2014, acesta ar fi un adevărat triumf pentru Lukashenko. Mulțumesc. Doamna Iegle, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru informații, dar și pentru discuții. Raportul uh, pe care îl uh, elaborăm în momentul de față este foarte important. Și tocmai în contextul acestui raport sau pregătirea acestui raport, aș vrea să vă întreb dacă sancțiunile impuse de către Uniunea Europeană ar putea într-adevăr să uh, combată regimul în sine, dar în același timp să nu afecteze în niciun fel societatea civilă. Credeți că lucrul acesta este posibil? Vreau să vă întreb de asemenea care este colaborarea dintre Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă și statele membre în ceea ce privește înghețarea activelor companiilor din Belarus în octombrie 2011 a fost extinsă lista neagră restricționarea accesului unor uh, cetățeni în Belarus, din Belarus în uh, Uniunea Europeană funcționează sau nu? De asemenea, Vreau să vă întreb care este prioritatea um, importantă din punctul dumneavoastră de vedere, sprijinirea aspectelor democratice sau mai degrabă sprijinirea aspectelor economice și sociale. Vă mulțumesc. Pochissimo timp, anzi abbiamo... Mai avem foarte puțin timp la dispoziție, deja suntem puțin în întârziere. V-aș ruga să fiți extrem de conciși în reacții. Domnul uh, Vigel are cuvântul. Mulțumesc. Suntem cu toții de acord în privința unui punct și anume că am vrea ca situația din Belarus să fie altfel decât este și dacă situația este așa cum este, poate că e și din cauza unui eșec al politicii noastre externe. Există însă o responsabilitate clară și responsabilitatea aceasta este aceea a guvernului Belarus și a structurilor care îl susțin. În uh, Europa de Est și în Federația Rusă, oamenii cer uh, democrație și libertate. În uh, Belarus însă nu poți uh, să faci un apel pentru instaurarea democrației nici măcar prin proteste silențioase. Trebuie să vedem care este uh, abordarea strategică care se impune aici. Sigur că o integrare economică între Belarus Kazakhstan, Eurasia, precum și din, prin achiziționarea de active uh, de către Federa Federația Rusă. Uh, Federația Rusă își uh, sporește influența. Noi nu dispunem de aceleași mijloace, știți care sunt instrumentele noastre de politică externă. Noi nu putem să decidem să achiziționăm active și nici nu putem să aruncăm cu milioane de euro în anumite țări. Trebuie, putem doar să um, susținem aspirațiile cetățenilor în Belarus și în țările învecinate. Există dificultăți uh, legate de parteneriatul estic. Sarius Volski a vorbit despre Euronest. Există o situație similară în ceea ce privește parteneriatul estic uh, de la Varșovia. Am încercat să finalizăm negocierile uh, pe marginea declarației finale și mai mulți parteneri din parteneriatul estic nu au vrut să fie de acord cu un alineat care era critic vis-a-vis -vis de situația din Belarus. Istoria comună și interesele economice au fost uh, mai uh, importante. Am optat așadar pentru o declarație a Uniunii Europene. Este un fapt că astfel se prezintă lucrurile la parteneriatul estic, după cum a confirmat Consiliul, după cum a confirmat președintele Van Rompuy, vrem ca Belarusul să continue să fie implicat în parteneriatul estic și vrem să discutăm în cadrul parteneriatului în ceea ce privește cele mai bune căi de reformă, reformă politică și economică. S-a pus întrebarea dacă nu ar trebui să uh, purtăm un dialog cu privire la forumul Belarus. Și mulți, de asemenea, uh, se întrebau dacă nu ar trebui să fim mai activi în ceea ce privește hockey-ul. Nu sunt jucător de hockey, însă cu toate acestea, acestea știu că un astfel de campionat ar aduce cu sine o atenția publică. S-au purtat discuții la nivelul Consiliului pe această temă. Există state care nu sunt de acord cu uh, melanjul acesta dintre politică și sport și uh, în argumentația lor uh, se referă la Jocurile Olimpice de la Moscova. Însă, Dați-mi voie să vă spun că această decizie nu este luată de către Uniunea Europeană. Federația Internațională a hockeyului pe gheață este cea care evaluează importanța organizării unui astfel de campionat în Belarus. Cu toate acestea există presiuni asupra organizației internaționale care provin din partea Statelor Unite ale Americii. Domnul Galler vorbea despre san- sancțiuni. Uh, ei bine, lista pe care o avem noi este deja un fel de organism în sine. Domnul Geiler se întreba dacă nu ar trebui să centralizăm cumva toate aceste date. Ei bine, această listă reprezintă deja un fel de centralizare a tuturor numelor persoanelor care nu mai trebuie să aibă dreptul de a accede pe teritoriul Uniunii Europene și uh, a persoanelor a căror active trebuie să fie înghețate. Domnul uh, Schulz vorbea despre tipul de măsuri pe care îl favorizăm noi. Noi considerăm că trebuie să stabilim măsuri cât se poate de bine țintite care să afecteze atât cetățeni cât și acele companii care într-adevăr sprijină regimul dictatorial. Aceasta este principiul pe care îl vom folosi și în continuare. Se prea poate ca numărul uh, companiilor vizate pe lista noastră să crească, însă uh, în mod clar nu vom implementa cine știe ce acțiuni care să afecteze domenii economice pe ansamblu, după cum uh, sugerau unii dintre dumneavoastră. Și, în ultimul rând, întrebările doamnei Iegle. Activitatea colegilor la fața locului este foarte dificilă. Cu această ocazie dați-mi voie să le mulțumesc tuturor colegilor mei, dar și uh, ambasadelor statelor membre de la Minsk, pentru eforturile pe care le depun în ceea ce privește crearea unor relații, unor contacte cât se poate de solide uh, cu acest uh, cu uh, cetățenii de acolo. De asemenea, acești uh, colegi ai noștri încearcă să identifice persoanele care trebuie să fie vizate de sancțiunile noastre. Până acum sunt vreo 210 persoane pe lista noastră și se prea poate ca în curând să mai adăugăm vreo 135. Important este ca um, colegii noștri de la fața locului să înțeleagă care sunt ramificațiile relațiilor dintre Belarus și alte uh, state ale lumii, precum Rusia, China, India, etc., etc. Toate aceste informații sunt importante pentru conturarea atitudinilor noastre pe ansamblu, ale Uniunii Europene. Doamna Iegle întreba dacă această listă neagră poate fi lărgită. Da, poate fi uh, extinsă, însă în același timp trebuie să înțelegem uh, că lista în sine nu poate include mii și mii de nume. Uh, E drept, după cum spuneați, că nu trebuie să luptăm doar pe plan economic, ci trebuie să vizăm și liberalizarea politică. Eu cred că până în momentul de față s-a făcut totuși ceva la, nivel, uh, la nivelul uh, statului Belarus, dar cu toate acestea, bineînțeles, trebuie să luptăm mai mult pe viitor. Vă mulțumim, îi dăm cuvântul pentru 5 minute doamnei ambasador Mora. Mulțumesc. Aș începe cu prima întrebare în legătură cu procentul celor care susțin legături mai strânse cu Uniunea Europeană sau cu Rusia. Da, acest procentaj s-a schimbat în ultimele 3-4 luni de la ultimul sondaj realizat de institutul pe care l-ați menționat la începutul toamnei. Însă, există motive obiective pe care le-am menționat, fără să excludem uh, fluxul de forțe de muncă spre Rusia și legăturile cu Rusia economice care sporesc. Companiile aeriene, de exemplu, spun că într-adevăr există mai puțini clienți care călătoresc spre vest și mai mulți uh, care merg în Rusia. V-ați referit și la creșterea ușoară a popularității președintelui Lukashenko, care era 21% la sondajul anterior și acum este la 25%. Însă, oricum, um, scăderea este foarte mare de mai, față de mai de mult când avea 50, 60, 70%. Însă, Scăderea popularității președintelui nu reflectă sporirea popularității opoziției, a figurilor proeminente din opoziție. E vorba doar de un protest față de uh, situația precară a țării provocată de criza economică. În ceea ce privește asistența Uniunii Europene, există reuniuni regulate de coordonare ale donatorilor la care participă statele membre, ONG-urile și de asemenea există consultări cu ONG-uri și mai ales cu organizațiile pentru drepturile omului din Belarus. A existat o întrebare legată de utilizarea, de folosul misiunilor de observare electorală. Cred că acestea sunt utile nu numai pentru Belarus, ci și pentru orice alt stat cu o situație similară. Ei ar prefera să nu fie observator, să nu fie jurnaliști, să nu fie nimic și să-și desfășoare alegerile așa cum vor. Cred că în acest sens nu pot susține această abordare. Însă, Belarusul a invitat observatorii ODIR, din câte mi-amintesc, nu s-a întâmplat uh, ce s-a întâmplat în alte state din regiune care au refuzat prezența observatorilor. Pentru că aceste misiuni se fac la invitația țării respective. Unele state nu au făcut invitația pur și simplu. În ceea ce privește opoziția, aceștia sunt împărțiți în părțile pro-europene ale opoziției, Alții consideră că nu trebuie să participe deloc la alegere, alții la alegeri pentru că sunt inutile. Însă alții consideră că acestea ar fi un mod de a comunica cu cetățenii, pentru că în campania electorală există această șansă. Și revin astfel la întrebarea unui alt deputat și anume dacă au existat semnale că alegerile din 2012 ar fi mai democratice. Eu cred că întotdeauna ar trebui să avem așteptări. Și perioada, din, de exemplu, din după amiaza, din 19 decembrie 2010, chiar de atunci s-a constatat o ameliorare. Observatorii au constatat că erau mult mai puțini reprezentanți ai partidelor din Belarus. Nu au fost reprezentați atât de mulți pe cât s-ar fi dorit. E greu de răspuns la această întrebare. În ceea ce privește pe prizonierii politici, există semnale alarmante în legătură cu situația anumitor prizonieri politici aflați în închisoare. Șefii misiunilor europene au cerut să îi viziteze pe unii dintre ei pe cei despre care avem uh, vești îngrijorătoare. Eliberarea prizonierilor după data de 1 octombrie, pe care am menționat-o, a avut loc. Lukashenko a spus în repetate rânduri, chiar îl citez, că dacă vreți, le dăm drumul. Problema este că uh, au fost eliberați uh, ca urmare a unei cereri de uh, iertare pe care prizonierii nu au vrut să o semneze. Cerere de grațiere și deci unii au rămas în închisoare. Micro. We uh, try to meet uh, Încercăm din când în când să ne întâlnim cu reprezentanții opoziției. Eu aș spune că ar fi bine să încercăm să ne întâlnim cât mai des posibil cu toți aceștia împreună. Nu cu reprezentanți individuali. Și prefer să nu intru în detalii. Mulțumesc. Cinci minute, vă rog să luați și dumneavoastră cuvântul, dacă se poate. Mulțumesc foarte mult. Vreau să răspund la întrebarea referitoare la recomandările de politică, foarte pe scurt. În primul rând, în legătură cu societatea civilă, în legătură cu ce s-a spus, am, am auzit foarte multe de la tineri care sunt organizați în ONG-uri mici, nu neapărat ONG-uri de opoziție, dar cu valențe politice, pentru că doresc să se angajeze și să schimbe societatea. Multe din aceste ONG-uri și-au exprimat temeri că nu sunt consultate, că nu sunt informate și că, în Uniunea Europeană, că Uniunea Europeană desfășoară consultări numai cu anumite grupuri ale societății civile. Ceea ce nu e neapărat rău, nu e rău să fie consultată opoziția, însă există mai multe grupuri în societatea civilă. Din câte am înțeles eu din cercetarea mea la fața locului, foarte multe organizații se consideră lăsate la o parte și parcă sunt întotdeauna aceleași persoane care uh, consiliază comisia. E un grup foarte mic. Și aici am înțeles că s-ar putea mai, să se mai extindă acest grup. Apoi, în legătură cu sancțiunile țintite adresate elitei economice, aici ar fi util uh, să se desfășoare programele Fundației Conrad Adenauer și să se înțeleagă mai bine cum funcționează sistemul, care sunt vectorii pro și anti-europeni, care este situația uh, securității sau a funcționarilor din guvern, cine sunt aceste persoane și pe cine putem susține ca să promovăm uh, vectorul pro-european. Această cercetare ar putea fi utilă în cele din urmă în legătură cu obiectivele, inclusiv în domeniul cooperării regionale. Nu se pare, nu pare prea clar uh, ce fel de proiecte sunt uh, sau nu blocate de guvernul Belarus la nivel regional. Mi s-a spus de către Serviciul European de Acțiune Externă că programele acestea nu au undă verde, apoi în sectoare uh, funcționarii mi-au spus uh, pe dos. Deci nu cred că există o poziție clară aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum concluziile domnului Sivieci, care prezidează delegația Parlamentului în Belarus. A fost o dezbatere foarte interesantă, dar aș avea și eu două scurte aspecte de menționat. În primul rând, doresc să repet apelul făcut de domnul Migalski către doamna ambasador să se verifice rapid condițiile în care unii dintre prizonierii aceștia sunt deținuți mai ales domnul Bondarenko, pentru că există o se pare un adevărat pericol pentru sănătatea acestuia din cauza condițiilor de detenție. Trebuie să acționăm cât mai rapid. Deci vă rog să-i rug să apelați la colaboratorii dumneavoastră să uh, le cereți să verifice situația domnului Bondarenko în al doilea rând, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru participarea activă și pentru contribuții. Nu doar membrii delegației au participat, ceea ce reprezintă un semnal foarte clar pentru reprezentanții de la ambasada Belarusului care se află aici. Un semnal clar că Belarusul este într-adevăr o prioritate pe agenda Parlamentului European și nu vom uita niciodată situația persoanelor implicate active în domeniul drepturilor omului. Mulțumesc! Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor raportorilor și vă salutăm și ne revedem pe 23 ianuarie la ora 15 la Bruxelles. O zi bună și la mulți ani!